colleagues, um, I'm going to begin the meeting. There are very... Dragi colegi, uh, haideți să începem. Nu suntem foarte numeroși, dar uh, să începem. Totuși, dacă nu aveți uh, obiecție, adoptăm ordinea de zi, regimul lingvistic. Din păcate, daneza, malteza, croația și uh, irlandeza nu vor, nu vor fi disponibile astăzi și mâine și în conformitate cu regula 205 avem mai multe numiri de raportori. Jean Lambert de la Verz a fost uh, numit raportor pentru a o înlocui pe doamna Lunacek care a uh, părăsit Parlamentul. Doamna Kaufen de la SCD a fost numită raportor în ceea ce privește uh, Uh, propunerea, privind, uh, propunerea de directivă privind combaterea fraudei. Doamna Tania Fayon a fost numită raportor uh, pentru reintroducerea temporară a controlelor la frontiere interne. Domnul Pablo Dais și de a fost raportor pentru, numit raportor pentru acordul privind UE Barbe, Barbados. Și în acest avem acord în ceea ce privește eliminarea vizelor și domnul Lopez Aguilar de la SCD a fost numit raportor privind uh, raportorul cu privire la vizele umanitare. Sunteți de acord cu recomandările coordonatorilor? Da. Mulțumesc uh, celor prezenți. În al treilea rând, uh, avem o săptămână foarte importantă, săptămâna uh, Parlamentul European Africa și noi suntem foarte importanți, foarte implicați în acest eveniment. Vă rog deci să urmăriți cu atenție activitățile care vor avea loc. Vom avea un schimb de păreri în ceea ce privește relațiile UE-Africa mâine. O conferință la nivel înalt în privind Africa va avea loc pe 22 noiembrie, viața de președinte Tajani, deci miercuri după masa. Noi am fost uh, implicați în promovarea acestei inițiative excelente, deci Vă rog să nu uitați, iar acest lucru este important pentru noi. În al patrulea rând, prezentarea sistemului de informare european în domeniul justiției și afacerilor interne. Este vorba despre o prezentare a uh, sistemelor de informare uh, și această prezentare va avea loc în această sală la șase jumătate după reuniunea noastră pentru a pregăti discuția de mâine în ceea ce privește progresul către interoperabilitate cu um, președinția Consiliului și Comisia, deci la șase jumătate în această seară și vom avea astăzi și un uh, vot la ora 6 seara, deci să vă asigurați că aveți cartele de vot. Iar apoi uh, aprobarea proceselor, verbal, uh, proceselor verbale de până acum pe care le aveți în dosar. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptate. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este o dezbatere comună cu uh, Comisia TRAN și cu Comisia pentru Pescuit. La pe alături de noi pe președintele uh, Comisiei TRAN, uh, și uh, ne bucurăm foarte mult că se află aici. Este prima dată când ne ocupăm împreună de un dosar și sperăm că vom avea și membrii ai Comisiei pentru Pescuit alături de noi cât mai curând cu putință. Dragi colegi, deci este vorba aici de o inițiativă un proiect pilot uh, în 2016 și avem trei directori executivi care ne vor prezenta rezultatele proiectului de la Agenția pentru Frontiere și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și Agenția pentru control Pescuitului European. Le, le urez tuturor bun venit și le mulțumesc pentru prezență. Vor, vom avea alături de noi membri ai Comisiei Tran și PESC. Sunt convins că ni se vor alătura pe măsură ce trece timpul. Îmi cer scuze că ne mișcăm așa de încet la început, dar sunt uh, convins că vor sosi colegii pe măsură ce sosesc la Bruxelles. Această reuniune este difuzată pe internet, uh, deci sunt sigur că ne urmărește multă lume. Vom avea prezentări privind această inițiativă și, în primul rând, Eh, vreau să mm, le urez bun venit eh, oaspeților noștri și, dacă îmi permiteți, eh, dau cuvântul domnului Najari și vreau să vă spun că raportorul este alături de noi, iar când membrii vor lua cuvântul, începem acum cu domnul Lajari, directorul executiv Domnule Gerim, cer scuze, director executiv um, și vă mulțumesc pentru prezență. Aveți la dispoziție cam 20 de minute. That's, that's, yes, um, Mr. Mr. Legeri just mentioning that you've... Domnule Legeri, dumneavoastră ați fost de acord cu uh, formatul și uh, vă dau cuvântul dumneavoastră și colegilor dumneavoastră cu atât de multă experiență și uh, urm, urmăm uh, mai departe formatul pe care l-am hotărât. Domnul Mili, bun venit și noastră comisiei. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând uh, vreau să mulțumesc uh, președinților celor uh, trei comisii Liber Pesc și Tran pentru invitația făcută de a face o prezentare cu privire la colaborarea celor trei agenții uh, care au colaborat pe acest pilot proiect. Acesta este o, un uh, proiect foarte important, iar rezultatele noastre se datorează și Parlamentului European. Îi mulțumim deci pentru faptul că am avut ocazia să ne ocupăm de acest uh, proiect pilot și uh, Dat fiindcă nu am uh, foarte mult timp la dispoziție, o să trec rapid prin aceste, această prezentare care sper să ofere multe informații. Mai departe, acum câțiva ani Comisia a făcut un studiu al funcțiilor gărzii de coaste în domeniul european, iar aici au identificat 11 uh, feluri de activități, tipuri de activități Uh, care sunt incluse sub titlul uh, Funcții ale gărzii de coaste. E vorba de securitatea maritimă, uh, e vorba... E vorba și de controlul pescuitului, formalități de, co- de coastă, protecția mediului înconjurător, activități vamale, iar această var- varietate largă de activități se desfășoară uh, este desfășurată de către, de către autoritățile naționale în statele membre. Avem peste 300 de autorități naționale care derulează aceste activități civil, um, la nivel civil și militar. Toate toate aceste autorități sunt sprijinite de trei agenții. Frontex, uh, FK și EMSA. Colaborăm, deci, cu uh, autoritățile naționale sub competențele fiecarei agenții. Deci avem uh, sarcini uh, bine țintite pe baza regulamentelor și pe baza regulamentului de funcționare, suntem obligați să colaborăm cu autoritățile naționale, deci colaborăm foarte strâns cu acestea. Putem spune că după 2015, când a, când a izbucnit criza migranție, migrației, am avut peste un milion de migranți care au uh, pătruns în Europa, iar apoi uh, am asistat la adoptarea de către Parlamentul European și Consiliul la pachetul privind frontierele și paza frontierelor. Asta a însemnat că agențiilor li s-a cerut să coopereze și mai mult decât uh, până atunci. Putem uh, spune, deci, că ne-am uh, sporit colaborarea. Asta nu era ceva nou pentru agenții, fiindcă noi uh, colaboram deja încă din 2009 pe baza acordurilor bilaterale și trilaterale între agenții. Acest calendar vă arată cum au evoluat lucrurile. Am avut mai multe feluri de proiecte de colaborare cu Frontex, EMSA și EFCA și uh, adoptarea pachetului privind frontierele a intensificat această colaborare și a oficializat-o, având și un temei juridic uh, de acum încolo. Iar dacă ne uităm la acest pachet al frontierelor, acest pachet uh, recomandă o serie de activități. Putem spune că printre aceste activități se numără la loc de cinste partajarea de informații, se face schimb de informații, fiindcă fiecare agenție uh, strânge informații maritime, iar apoi, în funcție de competențele sale, iar apoi aceste informații sunt puse la comun. Apoi serviciile de supraveghere și aici colaborăm foarte strâns. EMSA se află într-o poziție privilegiată, fiindcă am început deja să ne consolidăm uh, capacitățile de monitorizare în 2004, când, uh, la doi ani după înființare. Iar de atunci am pus la punct mai uh, multe tipuri de activități unde am uh, consolidat capacitățile de uh, supraveghere, inclu- incluzând și noile tehnologii. Iar acest pachet al frontierelor a reprezentat o, o mm, resursă suplimentară pentru a ne apleca și mai mult pe noile tehnologii. Folosim monitorizarea prin satelit la ora actuală din ce în ce mai mult și am început în egală măsură să folosim și dronele uh, și să oferim servicii complementare capacităților existente. Apoi, consolidarea capacităților. Acest uh, element uh, joacă un rol foarte important în colaborarea între agenții, dar și în colaborarea cu, agen- cu autoritățile naționale. Avem foarte multe uh, foarte multă formare și cu autoritățile naționale. Avem și o analiză a riscului în, la nivelul colaborării și partajarea de capacități este și ea un element foarte important. Avem operațiuni cu multifuncționale unde colaborează cele trei agenții pentru a obține rezultate mai bune în acest domeniu. Apoi, dacă ne uităm la proiectul pilot, cum am spus, uh, a fost propus de Parlamentul European în 2015 și uh, i s-au alocat resurse bugetare, 750.000 pentru acest proiect pe perioada de 18 luni. Obiectivele acestui proiect a fost uh, consolidarea coordonării și crearea sinergiilor și consolidarea sinergiilor. Se dorea și îmbunătățirea fluxului de informații între agenții și între celelalte părți implicate. Iar în ceea ce acțiunile practice, noi am considerat că este foarte important să existe posibilitatea de a testa practicile funcționale în practică am avut uh, mai multe faze de testare pentru a vedea cum putem îmbunătăți acțiunile noastre în practică Acțiunile se mm, referau mai ales la zona Mării Mediterane Centrale și la consolidarea cooperării pe, pe baza cadrului legislativ existent. Acestea erau obiectivele și vă a, uh, și cred că ați primit raportul privind acest proiect pilot. Vă asigur că obiectivele au fost foarte bine primite și foarte bine îndeplinite Vreau să vă explic unele sarcini ale acestui proiect pilot unde, unde de care s-a ocupat uh, EMSA. Pa, partajarea de informații, în primul rând. Dacă ne uităm la mediul de partajare de informații, ne dăm seama că acesta este uriaș la ora actuală și ne dăm seama că avem mai multe uh, feluri de surse pentru informații din domeniul maritim. Uh, Există baze privind utilizatorii uh, pe care le conectăm prin sistemul de monitorizare, prin sistemul uh, de adunare de informații de la bordul navelor de pescuit. Avem și informații meteorologice pe care le introducem apoi în baza de date. Avem sisteme de identificare automată a navelor, navelor de pescuit. Navele de pescuit uh, trebuie să aibă aceste transmițătoare la bord după o anumită dimensiune și avem uh, și uh, capacități de monitorizare prin satelit pentru a putea monitoriza circulația vaselor. Avem și imagistică prin uh, radar, prin satelit. Avem aceste activități din 2007. Monitorizăm condițiile de mediu în apele europene prin imagine de apertură prin satelit. Avem și sisteme de, de urmărire și strângem uh, informații privind vasele pavilion din largă obligativitate privind uh, rezoluția din, uh, de resort și avem, uh, iar în acest domeniu tehnologia avansează rapid și ne ajută foarte mult în ceea ce privește colectarea de informații și oferirea mai departe informații clienților noștri. Apoi avem uh, Avem apoi servicii în ceea ce privește condițiile de mediu, circulația vaselor și uh, monitorizarea emisiilor. Apoi avem uh, o, o capacitate de colectare a informațiilor prin sistemele VDS. Se face apoi partajare de informații între agenții, uh, FKMSA și Frontex, dar se face partajare și cu autoritățile naționale. Deci este important să înțelegem că noi colaborăm foarte strâns cu agențiile, dar și cu uh, autoritățile naționale, iar astfel aducem plus valoare cetățenilor europeni și autorităților statelor membre. Am uh, inclus acest uh, portofoliu pe care îl vedeți pe ecran în mediul de date maritime european, am fuzionat toate datele colectate într-un singur sistem de date care este apoi în slujba diverselor autorități și a statelor membre. Dacă ne uităm la rezultatul acestei sarcini, ne dăm seama că serviciile EMSA față de EFCA și Frontex au fost actualizate și uh, sporite. Am colaborat foarte mult și înainte de acest proiect pilot, însă acum putem să vedem cum putem uh, nuanța datele care apoi ajung la alte agenții. Am testat uh, și în scenarii reale la nivelul operațiunilor uh, aceste sisteme și am stabilit și un cadru pentru politica de uh, partajarea datelor. E nevoie de o politică în acest sens, e nevoie să știm cine are acces la aceste date și așa mai departe. Apoi trecem mai departe la serviciile de supraveghere, sarcina numărul 2, care a fost condusă de Frontex. Eu vreau să vă arăt un video de două minute de la Uelva, unde s-au testat serviciile noastre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 uh, confirmed, moving two nautical miles uh, south. This is demonstrating the anti-smuggling uh, monitoring. Aici se demonstrează monitorizarea împotriva traficului și contrabandei. Aici puteți vedea calitatea imaginilor sunt foarte mulți senzori și calitatea imaginii este foarte bună. Alamac, Alamac de control. Eh, environmental monitoring capability. Aici eh, capacitățile de monitorizare a mediului înconjurător. This is search and rescue operațiunile de căutare și salvare. Then we support also fisheries uh, monitoring. Și monitorizarea operațiunilor de pescuit. can say that only this drone can fly up to 8 to Această dronă poate să uh, zboare doar uh, poate să zboare 8 până la 10 ore, deci o durată destul de mare. Am am avut ultima conferință a acestui proiect în iunie cu peste 100 de reprezentanți și reprezentanți din partea Parlamentului și, bineînțeles, reprezentanții statele membre și din partea Comisiei. Vă mulțumesc uh, pentru atenție în, în numele meu și îi dau cuvântul lui Fabris. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să salut uh, eurodeputații și să mulțumesc președinților acestor trei comisii pentru a face această prezentare prezentare în comun împreună cu colegii noștri coordonatorii EMSA și FK. Uh, suntem în cooperare, cele trei agenții care vă prezintă acest rezultat, ceea ce deja vă arată plus valoarea acestor exerciții pe care le efectuăm în uh, ceea ce privește paza de coastă. Pe site-ul pe care îl vedeți în momentul actual, veți vedea un mic clip video la stânga jos, video uh, înregistrat de către un avion trimis în cadrul unui contract uh, din 2015 pentru a consolida aceste modalități de supraveghere a frontierelor. Acest contract cadru a fost uh, utilizat conform uh, sarcinii numărul 2 în proiectul pilot. Acest contract cadru a permis 14 misiuni 14 uh, misiuni de supraveghere aeriană și în total 14 așadar, în ceea ce privește proiectul pilot cu partenerii din celelalte agenții, le-am utilizat în lupta împotriva pescuitului ilicit, la cererea și cu, cu, cu cooperarea EFCA, începând cu primăvara 2017 și se va vedea și pe alte slide-uri ulterior, am putut și să facem observații utile luptei împotriva poluării. Ceea ce este important de observat este că această supraveghere aeriană cu scop multiplu are obiectivul de a spori sursele de informare ale gărzii de coastă în, în jurul frontierelor Uniunii, ceea ce a permis să se creeze un, un, nou, un nou tip de echipă europeană de monitorizare bazate în sediul agenției la Varșovia. Această echipă a testat, uh, prezen, a putut să testeze aceste facilități în prezența mai multor reprezentanți. Uh, aveam uh, prezent un inspector în domeniul pescuitului, în campania împotriva pescuitului ilicit, după aceea autoritățile italiene, pentru că eram în uh, apropiere de operațiunea Triton. De asemenea, autoritățile în ceea ce privește coordonarea uh, maritimă și autorități naționale în, în legătură cu alte funcții de pază de coastă, și prin această supraveghere am uh, sporit capacitatea de reacție operațională. De șase luni de utiliză, când a început să fie utilizat acest avion, am putut să detectăm 35 de cazuri de întrajutorare în larg, în cazuri care nu au, nu au fi putut fi detectate altfel uh, și am început să monitorizăm fluxurile migratorii până atunci eh, incorrect detectate în proveniență din Tunisia, de exemplu. La următorul slide. Câteva cuvinte pentru a vă spune că această cooperare în ceea ce, în ceea ce privește punerea în comun a capacităților a funcționat foarte bine cu Agenția pentru Controlul Pescuitului, care ne-a solicitat pentru că zona operațională a operațiunii Triton, care este o operațiune de supraveghere a frontierelor, uh, este de asemenea o zonă foarte de mare interes pentru lupta împotriva pescuitului ilicit. În acest fel am constatat că putem utiliza capacitățile maritime ale Frontex dar și capacitățile aeriene pentru a deschide o platformă pentru controlul pescuitului. În total, agenția Frontex de pază de coastă și de paza frontierelor are în jur de 20 de embarcațiuni și în o duzină de mijloace aeriene și elicoptere avioane și elicoptere care uh, participă în, oper- la operațiuni în Grecia, în Spania și în Mediterană 1200 de angajați uh, agenți de frontieră ai uh, agenției Frontex. Acești agenți transmit informații care deja sunt și um, găsesc misiuni suplimentare, cum ar fi misiunea de control al pescuitului sau uh, misiuni ale controlului poluării de mediu. În ceea ce pe imaginea următoare vedeți o ședință de briefing comun organizată de cele trei agenții aici la Roma în cadrul operațiunii Triton a Frontex, dar uh, îi vedeți pe colegii de la Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, precum și de la Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. În cadrul proiectului pilot am organizat în jur de 20 de asemenea briefinguri în comun. Mi se pare esențial pentru a permite angajaților implicați să înțeleagă cadrul administrativ, să înțeleagă care sunt misiunile și obiectivele celorlalte agenții, fiecare agenție, fiecare misiune își respectă mandatul, însă uh, se dorește găsirea complementarității. Pe următoarea imagine, una dintre observațiile care au fost înregistrate cu printr-o embarcațiune în, din operațiunea Triton. Este vorba de încărcare-descărcare de pește un vas suspectat de, de activități ilegale. Imaginea este foarte clară și așadar în cadrul acestei misiuni de supraveghere, de supraveghere a frontierei pe plan operațional se uh, transmit aceste imagini colegilor noștri de la Agenția de Control al Pescuitului. Deci până acum, în cadrul proiectelor pilot, am uh, întrunit peste o mie de observații sau inform, o informații ca și această imagine care au fost transmise. Pe imaginea următoare vedeți o altă problemă. Aici o, un clișeu care a fost uh, făcut dintr-un elicopter uh, în, din operațiunea, operațiunea Poseidon în Grecia și aici operatorii au uh, suspectat o poluare ilegală au transmis aceste imagini aproape în timp real către colegii de la agenția EMSA, uh, care au și atribuția de a detecta poluarea. Se vede de asemenea că această că prezența acestui elicopter care făcea supravegherea în larg a permis uh, să acorde un serviciu public în, profit, în beneficiul Uniunii Europene și al statelor membre. Pe imaginea următoare se vede cum se duce uh, lupta împotriva criminalității transfrontaliere în cadrul operațiunilor cum ar fi Triton sau Poseidon. Aici vedeți interceptarea unei embarcațiuni încărcate cu droguri. Aici cooperarea poate să aibă loc în mai multe feluri. Între diversele agenții avem servicii cu care uh, cooperăm și care ne Uh, furnizează informații în legătură cu embarcațiunile de interes și, bineînțeles, cooperăm și cu serviciile vamale, cu poliția și cu Europolul pentru a vă da o imagine care să fie mai exactă a capturilor în cadrul activității Frontex din 2016, 1020 de persoane suspectate de trafic de ființe de umane au fost uh, arestate. Mm, peste sute de tone de droguri au fost capturate și milioane de țigarete de contrabandă. În 2017 capturile au crescut deocamdată 156 de incidente de acest gen care au fost uh, gestionate în cadrul activității Frontex, uh, de asemenea operațiunea Indalo între Spania și Maroc. Până acum 107 tone de droguri au fost uh, capturate. Pe următoarea imagine vedeți un alt exemplu de activități în comun de către agențiile europene, agenții, activități de salvare, de căutare și salvare în larg. În legislația internațională există obligația ca oricine să susțină căutarea și salvarea. În, a, în cazul nostru, avem un mandat nou din octombrie 2016 și explicit avem măsuri legate de căutare și salvare Avem așadar uh, activitatea noastră uzuală, supravegherea frontierelor, unde colaborăm cu EMSA și cu EFCA, dar avem și prioritatea de a susține căutarea și salvarea și de a efectua asemenea operațiune atunci când este nevoie și coordonarea uh, centrului de coordonare Avem și un centru național de coordonare bazat în Rom, la Roma, la Ministerul de Interne. A, tre, totul trece sub responsabilitatea Ministerului Național Italian pentru Transport sau de Interne. Uh, Însă, bineînțeles, și în colaborare cu Grecia și cu alte state colaborăm. În 2016 am salvat 19.000 de persoane în contextul acestor operațiuni și în 2017 chiar mai multe persoane. 135.000 de oameni au fost salvați în contextul activităților uh, obișnuite Frontex sau în proiectele pilot pe care vi le prezentăm aici. În această imagine vedeți o altă ilustrație a mm, punerii în comun a capacităților sau dezvoltării acestor capacități cu noul mandat al pazei de coastă și de frontieră. Achiziționăm embarcațiuni deocamdată sunt contracte de leasing pe termen lung cu autoritățile naționale ale statelor membre. Puteți să vedeți aici în Grecia prima navă operată de către Frontex. Această navă are un echipaj european unde, se, unde conlucrează șapte naționalități. Este și acesta un fel de proiect pilot în interiorul proiectului pilot. Acest gen de capacități pot să fie puse în comun uh, cu mare ușurință în viitor pentru a susține agenții cum ar fi EMSA și EVCA pentru a putea utiliza acest gen de capacități ca platforme. Deci o agenție poate să ofere platforme pentru alte activități. În următoarea ima, următoarea fișă vedeți câteva concluzii și învățăminte. După cum a spus uh, colegul meu, avem peste, colaborăm cu peste 300 de autorități naționale care contribuie într-un fel sau altul la funcțiile de pază de coastă. Și ceea ce am învățat în acest proiect pilot este că cooperarea noastră trilaterală, activitățile noastre comune, FKMSA și Frontex, au ajutat și statele membre să înțeleagă mai bine ce se poate face la nivel um, comunitar. Subliniez că nu a fost un mediu teoretic, era vorba de activități în timp real și aceste activități au fost rentabile pentru că, după cum vedeți, în rezultat am reușit să acționăm în diverse domenii ale legislației, fiecare agenție în propriul său mandat. Da, vă mulțumesc. Profit și eu de această ocazie să i mulțumesc uh, președintelui și comisiilor LIBE, Pescuit și Transport uh, pentru această ședință în comun. După cum uh, mi-au indicat colegi, au indicat colegii mei, un element foarte important este sinergia și interoperabilitatea agențiilor vedeți două viziuni operaționale în legătură cu Mediterana, pe stânga viziunea de, legată de pescuit și în dreapta viziunea legată de controlul frontierelor. Este o suprapunere a zonelor de operațiuni. Pe partea dreaptă se uh, văd uh, constatările sightings de activități uh, detectate de Frontex în cadrul misiunilor sale, care au fost foarte uh, interesante pentru munca Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. Ne bazăm pe un serviciu al uh, EMSA, Agenția Europeană pentru Securitate Maritimă, care are un serviciu Mar Survey care de supraveghere a mărilor. Contribuțiile avioanelor operate de către Frontex au fost foarte importante. În cadrul acestor operațiuni am avut activități comune în ceea ce privește controlul embarcațiunilor, punând accentul pe cooperarea între statele membre, pentru că obiectivul nostru nu este doar să coordonăm, ci și să aducem o contribuție statelor membre și cetățenilor europeni. Aș dori să insist pe o operațiune în Marea Neagră care ne-a permis operațiuni multispecifice de control al frontierelor, control al pescuitului, și unde am beneficiat de o susținere, am oferit o uh, susținere tehnică pazei de coastă din Bulgaria și România. Ca și concluzie a acestei sarcini 4, uh, descrise de domnul Legeri, am putea spune că aceste uh, operațiuni au fost am avut cinci operațiuni Uh, am participat la 8 misiuni aeriene, la 5 operațiuni maritime, am participat la operațiuni comune acoperite de uh, Triton și Poseidon. După cum am indicat uh, mai devreme, aceste uh, constatări au fost în număr de 870, uh, ceea ce este foarte important pentru noi. În ceea ce privește Marea Neagră, deja am menționat aceste exerciții multispecifice din mai 2017, aș insista asupra faptului că cu toate că vorbim aici în special de activitățile Frontex și EFCA, EMSA a contribuit foarte mult cu utilitățile de supraveghere în satelit, de exemplu Copernicus. Uh, voi vorbi despre a treia sarcină de construirea capacităților, care, uh, unde am insistat pe formare și de abordare comună. Și am uh, creat un cadru comun de referință pentru aceste misiuni comune. Am cartografiat resursele disponibile, unitățile și agențiile care pot să contribuie la aceste activități și deja am putut să utilizăm bazele de date deja existente. În acest sens, um, am acordat un interes special um, formării personalului și în special uh, în ceea ce privește sistemele de supraveghere. În acest sens, uh, formarea personalului a permis să aducem susținere statelor membre cu formare și cursuri pentru a îmbunătăți schimburile uh, de personal și interoperabilitatea agențiilor. Vreau să vă spun, uh, sub uh, formă de concluzii, la sarcia numărul 3, că ne-am adus contribuția împreună la generarea de capacități favorizând crearea de posibilități pentru agenții și uh, la nivelul personalului, făcând schimb de personal și identificând nevoi de formare comune, ceea ce ne face să uh, concluzionăm în ceea ce privește acest proiect pilot uh, în mod transversal. Cum puteți constata, nu multe uh, misiuni țin de politici uh, europene integrate, cum ar fi politica acum de pescuit, ceea ce face și mai necesară coordonarea acțiunilor statelor membre. Iar uh, aici este vorba de acțiuni internaționale unde nu este membră Uniunea Europeană, ci statele membre. Iar în proiectele pilot uh, s-a dorit menținerea și respectarea integrității funcționale, evitându-se suprapunerile, suprapunerile. Putem să ne mândrim cu echipele noastre care au fost deschise și flexibile față de aceste schimburi culturale. Astăzi ne putem, vă putem spune că în ceea ce privește proiectul pilot, cooperarea între agenții a fost excelentă și a reprezentat o alternativă eficientă la abordarea silozuri de până acum. Iar asta în ceea ce privește operarea, bugetul și informarea. Iar în ceea ce privește viitorul, cooperarea între agenții în, uh, misiunile, în ceea ce privește misiunile de pază de coastă se consolidează. Iar uh, axele prezentate astăzi, partajarea informațiilor, generarea de capacități și așa mai departe, s-a înmulțit acestea. Este vorba de analiza riscurilor, care include și amenințările emergente. În afară de acordurile operaționale, avem și o cooperare instituțională pentru a colabora la nivel contractual, vorba de contractele cadru și de achizițiile publice. Apoi avem și un sistem de lucru tripartit uh, care a intrat în vigoare pe 17 martie 2017 și a fost adoptat de Consiliul de Administrație al fiecarei agenții, aplicându-se dispozițiile noi. Iar în conformitate cu acest sistem uh, se instituie o nouă guvernanță uh, specifică pentru planul strategic anual, iar acest lucru consfințește cooperarea agențiilor uh, în ceea ce privește misiunile de pază de coastă, iar agențiile vor colabora și mai strâns cu autoritățile naționale, exercitând funcțiuni, funcțiile de pază de coastă la nivel european și internațional. Autoritățile naționale, bineînțeles, își vor oficializa așteptările și vor evalua uh, performanțele prin uh, consultări și prin consiliile de administrație, așa cum s-a întâmplat la Vigo în aprilie 2018, cum se va întâmpla la Vigo în aprilie 2018. Aceste consultări ne permit să asociem, uh, să ne asociem și Forului European de uh, paze de coastă. Să nu uităm totuși că cetățenii europeni pe care îi reprezentați dumneavoastră reprezintă obiectivul final al misiunilor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnilor director executiv, pentru aceste prezentări interesante. Nu prea avem timp, dar vroiam să mă asigur că colegii noștri care v-au ascultat cu atenție și sunt implicați în aceste chestiuni pot să formuleze întrebări sau comentarii. Vom începe cu domnul Pabrix, care este raportorul pe dosarul pazei de coastă, iar apoi am să rog pe doamna Deli, președintea Comisiei pentru Transport, să spună câte ceva și apoi și câțiva colegi. Domnule Pabrix, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor director, pentru prezența astăzi, pentru faptul că ne-ați prezentat aceste informații. Number of my colleagues are still celebrating European-wide. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la atelierul de la Lisabona la începutul verii, pentru că am avut ocazia din păcate, microfonul vorbitorului nu funcționează prea bine. I think there's a problem with your microphone. I just wanted... switched off, sorry. <clears throat> I think also there's some interference on it. Uh, just... Anyway, I will briefly proceed because time is... Voi continua pentru că timpul ne presează. Am avut ocazia să vedem cât de multe suprapuneri există și ne-am convins și de importanța celor trei agenții, Frontex, EMSA și EFCA și m-aș limita la două întrebări. Prima. Ce ne rezervă viitorul după concluziile pe care le-ați prezentat? Ce urmează așadar în cooperarea între statele membre? Pentru că știm că în final ține de răspundere a statelor membre și vă mai întreb dacă puteți uh, preschimba realizare aceste schimburi de informații în ceea ce privește traficul de ființe umane și alte infracțiuni care se petrec la frontierele noastre zi de zi. Și, nu în ultimul rând, dacă am putea să revenim la chestiuni care țin de cadrul juridic, unde, iată, și uh, Parlamentul ar putea interveni, comisia noastră, și aici v-aș întreba cum am putea să vă ajutăm să îmbunătățim cadrul juridic pentru punerea în aplicare a lecțiilor învățate în cursul acestor 18 luni, dacă putem face noi ceva pentru dumneavoastră, astfel încât dumneavoastră să lucrați mai bine pentru noi și pentru Uniunea Europeană pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este mai mult decât cooperare. Creați încredere și securitate pentru noi toți. Mulțumesc, într-adevăr, parteneriatul este important și EMSA este, ține de competența Comisiei pentru Transporturi, de aceea mă bucur să-i pot da cuvântul doamnei Deli, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei Libe. Dragi colegi, este o bucurie pentru mine să îi avem alături de noi pe directorii celor trei agenții europene care au demonstrat că nu e vorba doar de coordonare, că nu avem nevoie doar de o coordonare, avem nevoie de o adevărată cooperare, o cooperare strânsă pentru a reuși să obținem cele mai bune rezultate pentru Europa. Dacă ne gândim că în continuare se traversează apele europene în mod periculos și acești oameni își pun în pericol viața, e bine, trebuie să ne dăm seama că aceste lucruri trebuie să ne dea de gândit, fiindcă provocarea actuală influențează activitatea, dar și rolul diverselor agenții ale Uniunii Europene mai ales uh, cele cu care discutăm astăzi și ca președinte a Comisiei pentru Transport, vreau să vă spun că eu cunosc uh, foarte bine activitatea Agenției Europene pentru uh, Securitatea Maritimă și mă bucur că domnul Mili este alături de noi, invitat în mod frecvent de comisia noastră și, bineînțeles, invitațiile nu au luat sfârșit astăzi, sunteți invitați și pe viitor. Dar uh, ESMA până, și ESMA până acum a dat dovadă de o activitate profesionistă, respectând reglementările maritime ale Uniunii Europene și oferind mai ales o asistență tehnică și științifică pentru a garanta un nivel ridicat, uniform și eficient de siguranță și securitate pe mare. EMSA este deci o agenție care se află într-o continuă evoluție. Mandatul său a fost revizuit uh, de cinci ori până acum, ceea ce, iată, uh, nu este deloc neglijabil, primind noi sarcini cu fiecare revizuire Eh, printre care o cooperare sporită cu EFCA și Frontex în ceea ce privește funcția de gardă de coastă cu ocazia ultimei revizuiri. Deci noi, eu cred că trebuie să consolidăm capacitatea EMSA, fiindcă bugetul nu reușește să urmeze fiecare sarcini adăugate. Deci, problema care se pune este una bugetară, Re, vorba de resursele suplimentare. Și cred că trebuie să nu uităm acest lucru în momentul în care trebuie să, va trebui să ne ocupăm de noul cadru financiar. În uh, domeniul uh, supravegherii și partajării de informații, EMSA a dat rezultate conforme obiectivelor pe care și le-a fixat. Dumneavoastră ați reamintit acest lucru, dar trebuie spus din nou. Este vorba despre faptul uh, că utilizarea noilor tehnologii și noilor sisteme, cum ar fi dronele sau programele programul Copernicus, care ne permite să avem o imagine maritimă comună, globală și integrată, datorită unui, unei game largi activități și pot să vă spun, fiindcă acum uh, noi uh, facem un uh, regul, reglementăm aso, a, agenția aviației, vreau să vă spun că dronele pot juca un rol foarte util sau pot reprezenta un răspuns posibil în uh, Uh, cazul de deversări de hidrocarburi în momentul în care trebuie uh, localizate sau când trebuie localizate nave în uh, pericol. Cu cât acționăm mai repede, cu atât suntem mai eficienți și cu atât mai repede reușim să salvăm vieți omenești. Domnule președinte, deci, dragă Claude, mă bucur foarte mult că în această comisie se poate să uh, reunim nu numai trei comisii, ci și trei agenții. Cred că suntem pe făgașul cel bun în ceea ce privește o strânsă cooperare între uh, cele trei agenții pe viitor și eu vă urez foarte mult noroc uh, pentru a putea folosi sinergiile existente în slujba autorităților naționale, care nu trebuie să fie date uitării, Uneori eh, acestea ne pun probleme, de ce să nu spunem lucrurile pe șleau, autoritățile uh, naționale și ne pun uneori probleme și vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, autorităților europene însărcinate cu servicii de pază de coastă. And, uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că nu este nimeni din partea Comisiei pentru Pescuit. Caz în care am să le mai permit altor doi colegi uh, să intervină pentru că am depășit deja timpul. Doamna Zipel și apoi doamna Grisbeck. Birgit. Mulțumesc, Claude. În primul rând aș dori să le mulțumesc reprezentanților uh, celor trei argenturi pentru prezentarea lor uh, cuprinzătoare și cred că rezultă clar ce efecte de sinergie există aici. Aș reveni însă la afirmația introductivă, pentru că eu cred că acest proiect a demarat datorită imaginilor pe care le-am văzut în 2015. Și vreau să atrag atenția scurt că imaginile în, au apărut în 2015 pentru că statele membre și agențiile nu au încercat să găsească soluții pentru aceste mișcări de migrație și nici nu uh, început să se gândească cum anume să procedeze cu acest val de migrație odată ce ajunge în uh, Europa. Acestea fiind spuse, aș avea întrebări concrete pentru reprezentanții agențiilor. Dacă tot aveți posibilitatea să identificați clar ce embarcațiuni se mișcă pe Mediterană, pe ce rute, ce se întâmplă atunci când Agenția pentru Supravegherea Pescuitului identifică o navă cu refugiați care sunt pașii următori? Ce se întâmplă de fapt concret? În al doilea rând, atunci când constatați că o astfel de embarcațiune părăsește cu coasta Libiei cu refugiați, care sunt pașii următori în această situație și, în al treilea rând, Există evoluții, asta și ținând cont de situația din Europa, ca să fie controlată preponderent coasta Libiei în ceea ce privește astfel de mișcări de refugiați. Iată că constatăm că ne-am fi dorit să avem mai mult timp pentru această dezbatere. Din păcate, uh, nu avem am să dau acum cuvântul doamnei Grisbeck, după care vom reveni la directorii executivi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc directorilor agențiilor pentru că au venit să ne prezinte acest raport. La început de săptămână, luni, mă rog, nu avem o prezență în număr mare, dar cred că toată lumea va afla ce informații s-au dat aici. Pe mine mie mi s-au părut foarte importante informațiile privind partajarea de informații, fuzionarea mijloacelor și această reală cooperare operațională pe teren, aș vrea să zic, va pe mare mai degrabă decât, mai degrabă decât pe teren. Uh, aceasta este o adevărată plusvaloare pentru statele membre, dar și pentru cetățenii europeni și îmi pare rău că nu este cunoscut suficient acest lucru. Uh, nu se cunoaște atât de bine, nu se cunosc atât de bine aceste instrumente care funcționează excelent uh, pentru combaterea uh, Uh, în ceea ce privește diversele forme de trafic, uh, supravegherea pescuitului și uh, operațiunile de salvare pe mare. Chiar dacă, așa cum s-a spus de mai multe ori, operațiunile de salvare pe mare devin de mari dimensiuni la, nivelul, la nivel mondial și revin la Oceanul Indian, unde există frontiere externe ale Uniunii Europene la uh, ZEE, în insula Reunion. Acolo am văzut uh, Uh, echipe care se ocupă de Marea Australă și uh, protecția mediului înconjurător, dar și controlul pescuitelor, pescuitului vaselor de pescuit uh, europene care nu respectă toate standardele și în ceea ce privește sal- operațiunile de salvare pe mare, dar mai ales în, acest, această zonă de pe glob de care nu se vorbește, unde zeci de persoane mor pe mare, încercând să ajungă la acest așa numit Eldorado. Dumneavoastră ați răspuns deja la mai multe întrebări privind formarea, ați răspuns întrebări privind formarea comună, privind natura misiunilor. Eu am două întrebări mai mici, uh, una de ordin bugetar. Era prevăzut uh, o sumă de 70 de milioane de euro pentru 2007-2020 pentru un sistem uh, comun de uh, nave uh, fără nepilotate și uh, dumneavoastră ați vorbit despre drone, iar uh, vreau să vă întreb dacă acest uh, serviciu uh, Uh, comun de nave pilotate la distanță se include în acest proiect pilot sau dacă va fi dezvoltat în paralel sau dacă se întâmplă acest lucru deja. Cred că din iunie 2017 ar trebui să fie pus în funcționare cum stau lucrurile și în al doilea rând, ați fiindcă este un proiect Pilo, despre care ne vorbiți dumneavoastră aici, ne vorbiți despre rezultatele acestuia și despre eficiența sa, uh, vreau să vă spun, vreau să vă întreb uh, care este viitorul, fiindcă proiectul pilot i-a sfârșit, uh, vreau să vă întreb dacă, eu sper că se va întâmpla așa, veți duce mai departe acest proces de cooperare strânsă cu multe rezultate sau dacă lucrurile se opresc aici la mijlocul uh, parcursului și nu se mai întâmplă nimic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor uh, pentru faptul că ați venit împreună, pentru că este într-adevăr o zonă interesantă și complexă de cooperare. Am să um, adaug și eu o întrebare, pentru că tocmai uh, discutam cu membrii finlandezi ai Parlamentului și Întrebarea a fost ce, cum funcționează Agenția pentru Pază de Coastă. Așteptările au fost foarte ridicate pentru că aveți uh, funcțiuni foarte specifice, poluare, pescuit, uh, anumite chestiuni care țin de zona transporturilor și, evident, uh, cea mai importantă chestiune în ceea ce privește gestiunea frontierelor și din perspectiva migrației. Cum coordonați aceste funcțiuni, așadar. Sunteți conștienți de așteptările care vin din partea statelor uh, membre sau este mai degrabă un parteneriat între agențiile dumneavoastră? Cum funcționează acesta? V-aș ruga să faceți fiecare din dumneavoastră observații uh, în concluzie, ținând cont de uh, remarcile colegilor domnule Müller. Haideți să începem în ordinea în care ați și început intervențiile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și pentru întrebări. Da, într-adevăr, există mari așteptări uh, din partea statelor membre și a părților interesate cu privire la această funcțiune a pazei de coastă, pentru că este o provocare și pentru autoritățile din statele membre, în special pentru membrii din Consiliul de Administrație a celor trei agenții în, în a înțelege cum funcționăm. Cele trei agenții au uh, creat uh, acorduri de lucru tripartite care sunt uh, acceptate în toate consiliile de administrație am reglementat cum cooperăm, avem și grupuri, uh, subgrupuri tehnice și acestea într-un fel duc mai departe colaborarea noastră în diferite domenii. Vrem așadar să subliniem faptul că fiecare agenție are un grup țintă diferit cu părți uh, implicate diferite, la care ne raportăm în statele membre. Subliniem faptul că cooperăm pentru a utiliza mai bine activele noastre, dar ne îndreptăm întotdeauna spre grupurile noastre țintă atunci când uh, colaborăm cu statele membre. Asta este o distinție foarte clară în activitatea noastră. I don't know if I reply in French or in English. Uh, la, le fait est que nous avons néanmoins faptul că am instituit uh, pentru uh, aceste mm, misiuni un, comi- un uh, grup de punere în aplicare pentru um, aceste misiuni operaționale Experții statelor membre de la control frontierilor și control de pescuit au reuniuni comune unde se pun la punct protocoale de, de derularea misiunilor. Acest lucru a fost început la începutul 2016 când am început cooperarea în uh, zona Triton cu Frontex și, uh, cu, și cred că acest proces implică statele membre și este foarte eficient. Thank you very much, uh, Mr. Legeri, if you Mulțumesc foarte mult, domnule Legeri. Uh, o concluzie și din partea dumneavoastră. Uh, Despre um, acțiunile de salvare din mare vă pot spune următoarele. Atunci când Frontex constată că um, a plecat o embarcațiune cu migranță de pe coasta Libiei. Putem transmite mai departe această informație statelor membre, însă agenția în sine nu are contacte cu Libia și de aceea nu poate transmite informațiile mai departe decât statelor membre. Acum, ceea ce pot spune în ceea ce privește pașii următori ai proiectului pilot. Desigur, a fost o cooperare foarte de succes între cele trei agenții, dar și între uh, diferitele funcțiuni ale pazei de coastă și în comunitatea pazei de coastă. Din perspectiva gestionării frontierelor, trebuie să ținem cont de faptul că este un fel de potențare a combaterii criminalității transfrontaliere pe mare. Cooperăm și cu EMSA, cu care împreună putem uh, identifica activități uh, infracționale și pe partea de pescuit și informațiile obținute le folosim și în cooperarea cu autoritățile vamale din statele membre. Pentru mine, așadar, este un fel de embrion a ceea ce s-ar putea face pe viitor împreună cu statele membre și autoritățile naționale, un fel de serviciu public comun, unde fiecare respectă pe deplin mandatul agențiilor uh, europene sau naționale partenere însă noi ne concentrăm asupra partajării capacităților, a informațiilor și asupra schimbului de informații în timp real. Pentru că dacă vrem să fim eficienți, să putem acționa dacă apare ceva, fie că e vorba de arestarea de traficanți sau de rezolvarea unei situații de poluare de mediu sau despre o acțiune de salvare, trebuie să fim în măsură să acționăm imediat. Interoperabilitatea securitate, a mijloacelor de informații, a capacităților este crucială și sperăm că acest proiect pilot ne va ajuta să definim un fel de standarde comune, proceduri de operare standard, dar și anumite standarde tehnice. În următoarele luni ne vom întâlni cu autoritățile naționale în contextul forumului pazei de coastă europene Vom încerca să avem mai multe contacte și la nivel regional, pentru că și aici, la nivelul regional, există posibilități de cooperare suplimentară. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru atenție, pentru încrederea exprimată de cele trei comisii. Aș dori să mulțumesc comisiei pentru susținere, statelor membre pentru cooperare și, evident, să le mulțumesc lui Marco și Pascal și echipelor noastre comune pentru excelenta colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! și aș dori să mulțumesc celor trei directori executivi. A fost foarte interesant să vedem că există această cooperare, dar și aceste prezentări foarte clare care ne prezintă provocările. Și iar noi raportori interesați, membri interesați uh, pe diferitele dosare. Vom urmări în continuare activitatea noastră. Aș dori să mulțumesc Comisiei de Transport pentru prezență și contribuție și sperăm că putem face progrese în viitor în astfel de întâlniri cu cei trei uh, directori executivi, poate în câteva luni. Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru participarea în această dezbatere. Dragi colegi, trebuie acum să trecem uh, imediat la următorul punct, punctul 5, care vizează acordurile de readmisie. If I could just ask colleagues to come to the front on... I-aș ruga pe colegi să vină în față pentru punctul următor.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 Okay, colleagues, if we're ready, um... Bun, dragi colegi, dacă sunteți um, gata, am depășit deja cu punctul um, anterior. Așadar, dragi colegi, vom avea acum o evaluare a comisiei noastre cu privire la situația acordurilor de readmisie. Mă bucur să-l avem din nou printre noi pe Simon Morgiu, care ne va oferi o prezentare. Am să spun doar câteva cuvinte în această privință. Simon Mordiu a venit în fața noastră la întâlnirea Comisiei de pe 7 septembrie. Vă aduceți aminte că am avut un schimb de opinii cu privire la negocierea și implementarea acordurilor de admisie în general. După cum știți, am transmis o scrisoare comisarului acum câteva săptămâni în care mi-am exprimat um, preocuparea cu privire la utilizarea unor instrumente care nu au, iau o formă legislativă. În această scrisoare m a referit și la comunicarea Comisiei cu privire la agenda cu privire la migrație, care indică în paralel cu for- negocierile formale uh, că UE va continua să aibă un fel de acorduri neformale ca procedură standard de apărare. Însă astfel de aranjamente neformale ar depriva competența Parlamentul de competențele sale în baza tratatului, articolul 218, dar ar duce oarecum și la o renaționalizare a politicilor europene. Iată scrisoarea pe care am adresat-o, în care am expus preocupările noastre foarte clar. Însă, data trecută, Simon Mordiu a punctat câteva chestiuni foarte interesante. Mă bucur că a revenit printre noi în timp util pentru a oferi o actualizare a situației. Este o întâlnire publică, vreau doar să vă reamintesc, și Simon, acum am să-ți dau cuvântul pentru a ne oferi o prezentare. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu printre dumneavoastră și astăzi pentru a discuta ceea ce reprezintă în continuare una dintre principalele provocări în domeniul migrației și anume returnarea celor care nu au dreptul să rămână și obligația țărilor de origine de a-i reprimi. În primul rând, aș dori de asemenea să salut uh, oaspeții din uh, Parlamentul Tunisiei, care se află printre noi. Data trecută când uh, am fost aici, am uitat să subliniez importanța respectului pentru indivizi, nevoia ca Europa să continue să lupte pentru un protejarea unui spațiu al protecției. Deci dacă îmi permiteți, aș începe prin a spune câteva cuvinte despre strategia noastră mai amplă, spunând că readmisia și returnarea nu este principal noastră țintă, ci un cadru predictibil. Trebuie să avem echilibru necesar între solidaritate, responsabilitate, eficacitate și echitate, ceea ce ne-ar permite să ne asigurăm că Uniunea Europeană uh, menținem deschis acel spațiu de protecție pentru cei care au nevoie. Și pentru a aborda această provocare într-o manieră umană și eficientă, este important să avem o abordare holistă. Și de aceea ne uităm la reformarea sistemului european de azil împreună cu dumneavoastră, să consolidăm căile de acces legale, uh, în Uniunea Europeană și să avem uh, discuții cu parteneri și din afara Europei, cu care discutăm și despre protejarea frontierelor externe, abordarea uh, cauzelor migrației și de asemenea să câștigăm și lupta împotriva traficanților, care cred că începe să dea anumite rezultate Săptămâna trecută am avut o comunicare amplă în care am arătat toate domeniile noastre de acțiune. Lucrăm foarte strâns și cu Națiunile Unite pentru a asista returnările voluntare. Libia a fost un, parlam, un partener foarte bun pentru 4.000 de uh, familii din uh, Libia au uh, beneficiat de susținere în tabere 40.000 de persoane, de fapt, și peste 50.000 de migranți, printre care 10.000 din Libia, au putut beneficia de un sistem de returnare voluntară și există proiecte și cu mulți uh, vecini ai Libiei. Un exemplu a fost uh, evacuarea de urgență a unor persoane din Libia către Niger. Acum încercăm să găsim uh, o formulă de returnare voluntară. Abordăm și problemele cauzelor migrației. 2 miliarde de euro au fost alocate pe Fondul Fiduciar pentru Africa pentru a consolida stabilitatea economică, gestiunea migrației acolo, de asemenea 40 de milioane de euro investiții private sunt disponibile. Am făcut progrese bune și în ceea ce privește relocarea. Există angajamente pentru 45.000 de locuri de relocare și este un exemplu clar a angajamentului statelor membre pentru reducerea migrației uh, ilegale și a căilor periculoase pentru a pune accentul pe căile legale. Spun acest lucru pentru că vroiam să arăt că activitatea Comisiei nu își propune să facă din Europa o fortăreață, ci vrem să rămânem un fel de spațiu sigur pentru cei care au nevoie de protecție. Însă, pentru a continua să ne îndeplinim standardele și pentru a oferi protecție pentru cei care au nevoie, cealaltă parte a monedei este că cei care, după un proces individual de evaluare cu respectarea drept drepturilor fundamentale uh, care nu se califică trebuie să fie returnați. Și asta este una dintre principalele provocări pentru Uniunea Europeană. Nu putem să ne ascundem. Dacă ne uităm la cifrele actuale, constatăm că doar 36% dintre migranții ilegali, după o, uh, un proces individual de solicitare de azil, Uh, și după ce li se emite o decizie de returnare pot fi într-adevăr returnat. Sigur că acest lucru ține și de provocările cu care se confruntă sistemele naționale de returnare în statele membre și mă bucur că săptămâna viitoare ați uh, planificat o dezbatere care se concentrează pe aceste lucruri. Comisia a susținut statele membre în eforturile lor de a depăși astfel de blocaje interne în calea unor returnări eficiente. De asemenea, vreau să subliniez faptul că returnarea voluntară rămâne în continuare soluția preferată a Comisiei. Am alocat uh, susținere financiară semnificativă statelor membre pentru a permite oamenilor să se întoarcă acasă într-un sistem voluntar și într-o manieră demnă. Și acest dacă ne uităm acum la datele furnizate de statele membre, și în uh, prealabilul acestei întâlniri ați primit date cuprinzătoare cu privire la returnări și sper că acest lucru satisface uh, solicitările formulate data trecută când am fost aici. Pentru că, așa cum vă spuneam, uh, informații suplimentare cu privire la returnări uh, sau la alte chestiuni vor putea fi oferite, bineînțeles. Deci am uh, constatat uh, o ușoară creștere a reîntoarcerilor voluntare de la 39.000 la 46.000, însă cred că unul din motive este faptul că există și perspectiva a unei returnări forțate, care încurajează să pref- o prefere pe cea voluntară. Pentru că și aici trebuie să spunem că returnarea voluntară deseori nu are șanse de reușită dacă nu există și această perspectivă a returnării forțate. Statele membre deseori se confruntă cu o lipsă de cooperare din partea autorităților competente din țările de origine. Să vă dau un exemplu. Dacă o persoană care trebuie returnată nu are un pașaport valabil, desigur că statele membre trebuie să solicite com consulatului uh, din acea țară să emită un document de călătorie. Atunci când provenița nu este clară, mm, s-ar putea să fie nevoie de un interviu și pentru acești doi pași avem nevoie de cooperarea țărilor partenere și deseori este foarte dificil. Anumite consulate pur și simplu nu își identifică uh, proprii cetățeni dacă simt că există șansa unei returnări forțate. Asta aduce atingere dreptului statelor membre um, în a decide cine poate rămâne pe teritoriul lor, dar um, aceste țări nu își respectă nici uh, obligațiile angajate în baza tratatelor internaționale, pentru că readmisia este o obligație în baza legislației internaționale și, și atunci când vorbim cu mulți dintre partenerii noștri la sud de Sahara, face parte și din diferitele acorduri de cooperare pe care le avem cu aceste țări, ca de pildă acordurile Cotonou, unde avem articolul 13 care furnizează un temei juridic foarte clar în acest sens pentru țările ACP. Deseori, așadar, este nevoie de aranjamentele practice care permit uh, punerea în practică acestor readmisii și spun acest lucru pentru că cred că explică în parte de ce deseori trebuie să folosim acorduri uh, informale de admisie care încearcă să pună în aplicare ceea ce este prevăzut deja la articolul 13 de, la articolul 13. Acest lucru nu creează obligații legale noi, ci încearcă să stabilească o cooperare eficientă și structurată cu privire la admisia propriilor cetățeni în baza obligațiilor internaționale existente. Și așa cum spuneam anterior, dacă dumneavoastră doriți mai multe informații cu privire la rezultatele acestor acorduri, vă stăm la dispoziție pentru a le discuta. De asemenea, vreau să mai subliniez că opțiunea preferată a Comisiei ar fi aceea de a consolida angajamentele legale care există deja, dublate de acorduri de admisie formală. Însă acest lucru nu este întotdeauna posibil, așa cum v-am spus și data trecută, cu unele din țările partenere nu e posibil datorită unei sensibilități din țările de origine și de aceea când state terțe nu vor să încheie acorduri de readmisie, cred că trebuie să dăm și noi dovadă de uh, flexibilitate și ne concentrăm asupra realizării obiectivelor și evident însă cu respectarea pe deplin a legislației internaționale și europene și a drepturilor individului. Și acest lucru a produs rezultate în 2016 Acum v-aș oferi mai multe detalii cu privire la progresele realizate țară de țară atât cu cele cu care avem uh, aranjamente administrative, cât și cu cele unde avem acorduri de admisie formale. Aș începe cu cele două țări pe care le-ați menționat în titlul prezentării de astăzi, cu accent pe Mali și Afganistan. Să începem cu Mali este un bun exemplu unde există sensibilitatea uh, politice. Vă aduceți aminte că Mali s-a retras de la încheierea de proceduri de readmisie în decembrie 2016 după niște informări uh, false din mass media cu privire la semnarea unui acord și au arătat foarte clar că nu au semnat un acord formal, acest lucru nu s-a făcut, dar ce aș spune este că autoritățile din Mali colaborează foarte bine cu noi, facilitând returnarea voluntară a cetățenilor lor care au ajuns în Libia sau în Niger, însă nu s-au găsit modalități care să permită o readmisie eficace a cetățenilor din Mali de la uh, ceea ce s-a întâmplat anul trecut. În ceea ce privește Afganistanul, implementarea acordului de înțelegere între UE și Afganistan uh, continuă bine de la intrarea în vigoare în octombrie 2016, au exact circa 19 ceartere cu un număr destul de limitat de 287 de persoane returnate Aș spune că statele membre sunt uh, în general satisfăcute de cooperarea cu autoritățile din Afganistan. Cred că s-a găsit o bună platformă pentru a discuta obstacolele practice care există și cred că această perspectivă a returnării forțate într-un număr limitat de cazuri a arătat că este un factor care a dus la creșterea returnărilor totale de la 1500 în 2015 la circa 8325 în 2016. Am constatat și o scădere mare a venirii de migranți ilegali din Afganistan de la circa 54.000 în 2016 2015, pardon, adică 2016, la abia 4.000 în acest an până în octombrie. Bangladeshul însă a fost starea de origine principală a țărilor, dintre țările neafricane, circa 9.000 de sosiri de la începutul anului 2017. În septembrie am convenit uh, proceduri de operare standard cu Bangladeshul care permit uh, returnarea persoanelor care nu au autorizație de ședere. Și mă bucur să vă pot spune, să vă pot da informații cu privire la primele luni de implementare la începutul anului viitor. Este o altă țară cu care s-au făcut progrese. Este o țară pe care o știți foarte bine, are doar 12 milioane de uh, cetățeni, dar a fost o sursă importantă de migranți uh, și anul trecut rata de returnare a fost doar de 5%, însă am reușit acum să ajungem la un acord de bune practici cu privire la operarea eficientă a procedurilor de returnare și și în acest sens ne-am bucurat să vă oferim mai multe detalii atunci când constatăm că există date mai clare. Acum, în ceea ce privește Etiopia, aș mai spune că cooperarea cu privire la identificare cu Etiopia a fost foarte dificilă. Deseori ne-am lovit de un refuz al Etiopiei de a-și reprimi cetățenii dacă aceștia nu erau de acord să se întoarcă voluntar. Am avut multe contacte cu Etiopia în ultimele luni și acum cred că uh, există șansa încheierii unor bune practici cu privire la returnări. Suntem în discuție așadar în continuare și dacă m-aș, refera, m-aș referi de pildă la alte țări importante, cu astea de Fildeș, de pildă a treia ca sursă de migrație, Returnarea este scăzută doar la circa 5%. Nu am primit încă feedback uh, din partea Costei de Fildeș pentru, la propunerile noastre cu privire la returnare și readmisie. La fel și cu Ghana am încercat să ne luăm legătura pentru că și de acolo am constatat că crește numărul celor care vin și am încercat și uh, Uh, aici să găsim aranjamente practice care să țină cont de sensibilitățile partenerilor noștri, dar încă așteptăm feedback din partea Ganei și în urma schimbărilor democratice din Gambia am uh, avut discuții și cu această țară pentru a găsi aranjamente similare. Deci, uh, similar cu țările ACP, unde avem articolul 13 din acordul de la Cotonou, care oferă temeiul juridic. Foarte pe scurt, m-aș referi și la cele țări cu care avem acorduri formale de readmisie și v-aș informa cu privire la evoluțiile care au, au avut loc după întâlnirea din septembrie. Cu Pakistanul am avut o întâlnire comună pe returnări și am avut discuții bune cu ministrul de interne, în special cu privire la nevoia de a avea progrese semnificative în ceea ce privește uh, Uh, returnarea pakistanezilor din Grecia. <clears throat> Așteptăm îmbunătățiri, în special în platforma electronică pe care o creăm împreună cu ministrul de interne și asta ne va ajuta să accelerăm uh, de readmisie. Avem un um, proiect pilot până în aprilie pentru a testa acest lucru. Acum țările din Balcanii Occidentali Aici uh, avem rate de returnare foarte ridicate, Ucraina 84% și, și în unele din țările din Balcanii Occidentali chiar 100%, uneori chiar depășind 100%, ceea ce înseamnă că se întorc oameni și care veniseră din an precedent. Iată deci, în general, aș spune că cooperarea cu țările din Balcanii Occidentali este exemplară în ceea ce privește returnările, la fel și în cazul Moldovei. Acum, Tunisia, foarte pe scurt, uh, pertinent, uh, gaz, mai ales că avem prezența unor prieteni din această țară. Dacă ne uităm la venirile în Italia pentru luna octombrie doar, cetățenii tunisieni au reprezentat uh, circa 2700 aproape 15% din toate sosirile în Italia în luna octombrie. Avem o nouă rundă de negocieri planificată cu Tunisia pe 28 noiembrie, atât în ceea ce privește facilitarea vizelor, cât și acordul UE-Tunisia de readmisie și mm, vă voi ține la curent în timp real. De asemenea, avem negocieri și cu Nigeria, negocieri care au fost lansate în octombrie 2016, dar încă sunt într-un oarecare blocaj. Dacă se dorește, voi reveni cu detalii suplimentare pe aceste țări. Aș încheia, domnule președinte, spunând că nu este ușor. Există în continuare provocări în a avea relații concrete cu state terțe, în special ne le convinge a semna acorduri formale de readmisie. Cooperarea și parteneriatele trebuie să facă parte din abordarea noastră și noi, la nivelul UE, trebuie să ne gândim în continuare cum anume putem mobiliza stimulente pentru a încuraja pe parteneri să lucreze cu noi și trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să ținem cont și de sensibilitățile în țările partenere și și uneori de provocările cu care se confruntă ele în lipsa capacităților. Am să închei aici și vreau doar să reconfirm că de câte ori doriți, dacă vreți detalii suplimentare cu privire la aceste aranjamente sau negocieri, vă stăm la dispoziție și dacă vreți informații foarte detaliate, poate că uh, s-ar impune și o dezbatere în spatele ușilor închise. Mulțumesc că uh, aș, i-aș saluta și eu pe reprezentanții Parlamentului din uh, Maroc și Tunisia și i-aș invita și pe ei să intervină după intervențiile colegilor libe. Dar bun venit în contextul săptămânii africane. Acum, în ceea ce privește colegii care doresc să intervină, am să dau citire listei de intervenienți. Is on the list and knows they're on the list. Okay, everyone is. Okay. So Mrs. Hallmeyer, Mrs. Kenge, Mrs. Intervelt, Mrs. Um, Sargentini, um, Mrs. Bjork, and Ms. Mrs. Grappini, and Mr. Lenars. Okay, that's it. And, and um, Marie-Christine, do you want to speak on this? Marie-Christine, dorești să te exprimi? Da, sigur, foarte sigur, bine. Am vreau un răspuns uh, bun din partea domnului Mortu. Doamna Holmeier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să Vă mulțumesc pentru privirea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o și, și de asemenea și pentru clasificarea pe care ne-ați oferit-o în ceea ce privește aranjamentele um, cu acele state cu care nu pot fi încheiate acorduri. Cifra de 34.000 ne dă oarecum speranțe că lucrurile vor merge înainte. Știm cu toții că o politică de returnare este importantă, care să și funcționeze și înțeleg din câte ați spus că prin aceste returnări forțate au fost simulate și returnările voluntare. Și ați mai uh, făcut trimitere și la niște măsuri uh, secundare, la ce v-ați referit? În ceea ce privește returnările, noi constatăm la noi că există persoane care au venit uh, în mod ilegal și care se află în fața unei returnări și cei care sunt în această situație uneori devin victima unor structuri criminale care încearcă să uh, exploateze situația în care se află, faptul că trebuie să se întoarcă în patria lor, dar nu doresc acest lucru și de aceea încearcă oarecum să-i achiziționeze pentru anumite branșe ale criminalității organizate sau respectiv să-i exploateze pentru activități criminale. Ne puteți oferi informații în acest sens dacă uh, Există măsuri care se pot lua pentru a evita ca acești oameni să dispară brusc, dar pe de altă parte și pentru a evita că, ca aceștia să fie abuzați în scopuri criminale. Mulțumesc că v-aș ruga totuși să vă mențineți în intervalul de două minute alocat. Doamna Chienghe. Grație. Mulțumesc, Claude. Încep prin a spune că nu împărtășesc uh, logica cum că scopul justifică mijloacele, mai ales uh, când uh, mijloacele țin de competențele acestui Parlament. Politicile de readmisie ar trebui decise în regim instituțional. Uh, nu puteți face abstracție de rolul Parlamentului. Eu cred că acest lucru este important pentru toate activitățile pe care le desfășurăm. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă față de noi. Apreciem acest schimb continuu de informații care însă nu trebuie să devină modul de operare care de fapt să denatureze rolul nostru și nu face decât să sporească puterea arbitrară a statelor membre, în special într-o perioadă în care avem nevoie cu disperare de mai multă Europa, de mai multă solidaritate. Drepturile umane a celor care solicită protecție internațională nu pot să uh, meargă în paralel cu acordurile informale. Nu putem veni acum cu proceduri noi, ci să ne bazăm pe acordul din trecut care și să nu ne bazăm pe acordul din trecut care au lezat drepturile fundamentale a persoanelor. Două întrebări. Cu negocierile cu Maroc și Nigeria, ați spus că uh, negocierile au ajuns într-un punct mort. Cu Nigeria, Iordania și Tunisia, deci uh, suntem în acest punct mort. Cum explicați acest lucru? Ați mai spus, știi, că statele membre sunt mulțumite de repatrierile în Afganistan, însă Comisia este mulțumită? Întreb. Și altă întrebare, care sunt garanțiile efective că repatrierile și readmisiile se fac cu respectarea dreptului european și internațional? Avem un follow-up a persoanelor care au fost repatriate împotriva voinței lor? Și închei, solicitând dacă există o garanție pentru aceste persoane și dacă intră într-un program de integrare atunci când ajung în țările lor. Mulțumesc! Thank you, Cecil. And... Uh, mulțumesc, Cecil. Doamna Intveld. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, totul sună foarte logic, că persoanele a căror solicitare a fost respinsă trebuie să se întoarcă în statul de origine. Cu, toate, cu toții suntem de acord cu asta. Dar cred că realitatea este ușor mai complexă decât ceea ce a spus. După cum a spus și doamna Cecil Kienge, este aproape imposibil să se încheie acordul de, readmisie corespunzătoare cu aceste state. Este, înțeleg de ce statele nu își doresc acest lucru, însă noi, ca și putere economică, am avea foarte multe modalități de constrângere. Spuneți că totul merge bine, că toată lumea este mulțumită și toată lumea se întoarce, dar că există programe pentru reintegrare, însă care este practica? O familie care se întoarce în Afganistan cu copii care au și-au petrecut majoritatea vieții într-o țară europeană, în țările de jos sau într-o altă țară, fete care au crescut aici și sunt trimise înapoi în Afganistan. Ce fel de viață le așteaptă acolo? Comisia chiar verifică aceste date? și sunt de acord și cu Cecil Kienge. Avem instrumente juridice și mi se pare că este un trend general, nu doar în acest domeniu. Uh, Comisia facilitează acest lucru, că Comisia încer- încearcă să găsească modalități în afara instrumentelor juridice și tratatelor. Avem uh, acorduri de readmisie dintr-un motiv, pentru că include anumite garanții aceste garanții, cum le veți asigura în uh, aceste acorduri, aranjamente de readmisie neobligatorii? Ce fel de garanții există că se respectă drepturile omului? Știu că drepturile omului nu sunt foarte în vogă acum, dar eu sunt de modă veche și mi se pare că sunt importante. Ce fel de garanții avem? Și în final, ce intenționează să facă Comisia pentru a avea instrumente și acorduri juridice uh, corecte? Pentru că foarte puține informații am primit în acest sens. Vă mulțumesc, Malin Bjork. Vă mulțumesc și eu sunt de acord cu cele spuse, însă aș uh, comenta și eu mai în general în legătură cu politica de azil pentru a continua să ne respectăm standardele, mă îngrijorează ceea ce ați spus. Cu toții credem că situația din Europa este din ce în ce mai inumană, oprim oamenii, îi închidem pe solicitanții de azil chiar dacă nu au comis niciun fel de delict, îi uh, trimitem înapoi în Tunisia sau Libia și așa mai departe. Deci poate nu cu toții împărtășim această opinie, în ceea ce privește politica de returnare, spuneți că avem nevoie de o politică efectivă și eficientă și umană, însă cred că ne îndreptăm spre o politică din ce în ce mai inumană, ineficientă. Exemplul Suediei. Unii tineri care sunt minori sau tocmai au devenit adulți sunt trimiși într-un stat, Afganistan, unde, de un, unde nici nu au fost vreodată. Nu este sigur și foarte, foarte multe persoane s-au mobilizat de la artiști, de la politicieni, societatea civilă pentru a ocroti pe acești copii sau tineri, pentru a opri, opri aceste returnări. Și mă întreb ce puteți face pentru a ajuta Uh, guvernul suedez pentru a opri aceste returnări forțate către Afganistan. Dacă nu există uh, examinare democratică, noi, Parlamentul European, nu putem evalua situația. Există o evaluare a uh, situației la, com- situației la Comisie. Norvegia a oprit aceste returnări. Care este situația drepturilor omului? Interesul optim al copilului? Uh, chiar și ministerele Afgan- din Afganistan spun că nu pot face face situațiilor. Sau poate să avem o regulă că nu returnăm oamenii în state unde nu au pășit niciodată, de fapt. După aceea, noi nu avem niciun fel de responsabilitate pentru aceste aranjamente și unde nu există răspundere, nu este, uh, nu este responsabilitate, nu este răspundere și vom răspunde Vă mulțumesc, Judith Sargentini. Da, mulțumesc. Încep cu oferta de a ne acorda mai mult informații mai detaliate. Cred că aceasta este întrebarea noastră și răspunsul a fost o scrisoare unde se amestecă cooperarea pentru dezvoltare, acordurile oficiale de readmisie și acordurile neoficiale. Dacă ne trimiteți o scrisoare sau Mm, șeful unității dumneavoastră ne trimite, trimite o scrisoare în care ni se spune că cheltuim 14,9 milioane de euro și creăm o, o, locuri uh, de muncă pentru tineret în Gambia. Nu, asta e altă comisie. Noi vorbim aici despre acorduri de readmisie și pentru că am aflat că devine din ce în ce mai uh, dificil să facem o uh, asemenea supraveghere pe, pentru că apar structuri informale, încercăm să uh, avem cooperarea dumneavoastră pentru a găsi o modalitate de a uh, examina lucrurile și cu structurile informale noi le cercetăm pentru că un acord informal nu permite o monitorizare formală a ce se întâmplă cu cineva care este returnat. Nu poți să monitorizezi formal un acord informal. Asta este problema. Un acord informal nu are niciun fel de uh, examinare democratică. Nu cred că guvernul din Afganistan sau din Mali sau de oriunde trebuie să meargă în fața Parlamentului lor pentru a clarifica situația persoanelor returnate și ce se întâmplă cu ele. Așadar, suntem obligați de partea noastră să clarificăm lucrurile cât mai mult posibil. Atunci când ne scrieți că din ce în ce mai multe state nu vor să se implice în negocieri în legătură cu acorduri oficiale de readmisie, cred că ar fi util pentru noi dacă am ați putea să ne spunem care, care este argumentația fiecărui stat, pentru că la pagina 3 scrieți că Comisia a propus o Uh, practici similare cu astea de Fildeș, uh, Gambiei și Ganei. Nu înțeleg pe ce bază se poate face un acord de readmisie acolo și de ce s-a luat o decizie de a lua o cale informală, cu toate că, pentru că eu cred că din perspectivă juridică eu vreau să uh, vă chestionez în legătură cu această practică, însă nici măcar nu apar motive aici pentru că nu găsesc niciun fel de detaliu. În ceea ce privește cifrele, mă bucură că îmi trimiteți cifre, dar această anexă, care este returnările din statele terțe ale na- național cetățenilor din statele terțe și de aici lipsește Afganistanul, Pakistanul, Morocco, Mali, Niger și Coasta de Fildeș menționați aceste date în legătură cu aceste state în scrisoare, însă nu le includeți în tabel. Sunt statele care au problemele cele mai, cele mai mari politice. Puneți-le în anexă. Nu îmi sugerați că Mauritania Indonezia sau Indonezia sunt problemele principale, când noi știm că nu este așa. Am ales doar câteva exemple. Încă câteva întrebări, domnule președinte, și știu că nu avem timp. Etiopia. Înțeleg dintr-o sursă îmi cer de Judith, ai depășit foarte mult. Două întrebări foarte scurte, domnule președinte. Aceasta este capacitatea noastră de examinare. Dar, dar, toată lumea are două minute și tu ai vorbit patru minute. Hai foarte rapid. Etiopia. Am înțeles dintr-o sursă că în negocierile cu Etiopia, din partea europeană, s-a cerut ca Etiopia să preia 58 de persoane înainte de a discuta despre cooperarea pentru dezvoltare. Este dintr-o sursă pe care, în care am încredere și mi se pare foarte interesant. Poate puteți să-mi dați informații în acest sens. Vă mulțumesc. Da, trebuie să ne uh, asumăm responsabilitatea pentru acest uh, tabel. Poate că nu am inclus toate datele de acolo. Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să compensez timpul. Uh, voi vorbi foarte scurt. Mă bucur că ați uh, organizat această întâlnire și mă bucur și de informațiile pe care le-am primit. Eu vreau o întrebare foarte scurtă. În materialul pe care l-am primit, Uh, vorbiți aici că nigeria rămâne principala țară de origine a sosirilor neregulamentare și ne dați și cifre și din punctul meu de vedere e bine că ne dați cifre și de asemenea nigeria rămâne principala țară din care provin cele mai multe dintre victimele traficului de persoane în special femei și fete destinate exploatării. sigur ne spuneți și ce măsuri ați luat. întrebarea mea este uh, vă propuneți ceva măsuri suplimentare încât să destructurați aceste rețele de trafic de persoane că până la urmă trebuie să <laughs> avem soluții degeaba uh, doar constatăm și eu cred că aici ar fi soluția să găsiți metode pentru că se face într adevăr prin rețele trafic de persoane și după aceea urmează toate celelalte. eu cred că aici e punctul nevralgic și dacă v ați gândit să aveți soluții pentru așa ceva. mulțumesc. Thank you for being brief as well. Mr. Lenars, please. Vă mulțumesc, domnul Lenars. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentare și sunt de acord că returnarea rămâne uh, veriga slabă a politicii de azil. Mă bucur că s-au înregistrat progrese Însă vă mulțumesc că ne-ați reamintit că readmisia cetățenilor uh, din statele terțe face parte din acordurile noastre bilaterale și din acordul de la Cotonou. O întrebare suplimentară în legătură cu ceea ce a spus Sofie Intver. Dacă ne uităm la un stat cum ar fi Ghana, unde noi suntem cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare, cel mai mare partener comercial, nici măcar acolo nu putem să ajungem la aranjamente procedurale. Nu am primit informații dacă este un lucru pe care îl acceptăm ca normal Oare nu am putea să creștem presiunea, presiunea as, asupra acestor state cu mijloacele care ne, ne stau la dispoziție? Dumneavoastră spuneți că ați încercat, ați primit informații sau reacții și acolo se oprește totul. Aștept, ne așteptăm la puțin mai mult. Avem și acorduri cu state unde avem acorduri, în Pakistan, Mm, m-a surprins și pe mine că văd grupuri așa de mari de migranți pakistanezi care nu primiseră reacții, răspunsuri negative, dar, dacă care erau în continuare pe insulă, nu puteau fi trimiși pe, în, în statul de origine, cu toate că avem un acord de readmisie cu Pakistan, Pakistanul. Care este problema acolo și ce putem face, face pentru a rezolva acest lucru. Și poate în afara subiectului pe care discutăm acum, dar de ce um, acțiunea ar fi necesar din partea Europei și cum ar putea să se revizuiască directiva returnărilor pentru a îmbunătăți lucrurile. Înainte de a-i da cuvântul din nou invitatului nostru, am uh, Uh, convenit să dăm cuvântul a uh, doi membri ai delegațiilor noastre cu Tunisia și Marocul, doamna Katisha Jihani din uh, Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului Marocan. Dacă puteți, două minute maxim, vă rog. شكرا سيد الرئيس وكذلك نشكر من هذا المنبر البرلمان الأوروبي على تنظيمه لهذا الأسبوع الأفريقي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 auzit, am spus că discursurile vor fi în limba arabă și vor fi traduse ulterior în franceză. Îmi cer scuze să vă întrerup. Vă rog, continuați. بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا مستقبلا للهجرة سواء من أفريقيا أو من بلدان أخرى وهكذا يتعاطى المغرب مع ظاهرة الهجرة من خلال ثلاث مستويات المستوى الأول يهم الإدماج الاجتماعي ومواكبة مغاربة العالم والهجرة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 Mulțumesc, doamne Niani. Acum vom asculta traducerea în franceză. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că mi-a dat ocazia să intervin pe această temă foarte importantă. Imigrația este o temă umană, socială, uh, pentru statele noastre care, care sunt state de tranzit ale fluxurilor migratoare. Statul nostru a încercat să acționeze în trei sensuri. În primul rând, o integrare socială și însoțirea marocanilor din străinătate, precum și uh, promovarea patrimoniului cultural și mm, mm, susținerea participării în marile proiecte de dezvoltare. În al doilea rând, strategii clare și uh, acțiuni mm, globale. Marocul a luat măsuri pentru reglementarea situației a peste 23.000 de migranți ilegali pentru a, ca aceștia să uh, se bucure de toate drepturile, sănătate publică, învățământ, integrare profesională și așa mai departe, ceea ce reflectă angajamentul legatului Maroc uh, în ceea ce privește uh, recomandările ONU. Al, a treia cale, lupta împotriva imigrației ilegale spre uh, statele europene. Trebuie să amintim rolul de jandarm care protejează frontierele uh, europene de emigranți. Am luptat, am prevenit peste 50.000 de tentative de imigrație ilegală către Spania. Am uh, desfințat peste 80 uh, de rețele de trafic de ființe umane. De aceea considerăm că cooperarea cu Spania este exemplară în acest domeniu. Și de altfel, noile angajamente pentru dezvoltarea globală sunt în logica implicării cu statele africane, acest continent care uh, înregistrează o creștere foarte importantă în ultimii ani. putem să găsim în comun soluții la imigrația ilegală și să facem față imigrației din spațiul mediteranean. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc acum domnul Califa din Parlamentul Tunisiei. Și discursul său va fi trans, tradus ulterior. Domnul Califa, aveți cuvântul. Nu este în sală. Bun, atunci haideți să trecem mai departe la răspunsul invitatului nostru. Suntem în întârziere, este un punct foarte important. Îi vom da timpul necesar pentru a răspunde la aceste puncte. Îmi cer scuze pe colegilor care au venit deja pentru punctul următor. Let me try and, um, tackle... O să încerc să răspund la întrebările ridicate. Uh, o să încep cu un punct de principiu de alegere, de politi- alegere politică, acolo unde se poate. Vreau să spun acest lucru limpede, că la nivelul Comisiei noi preferăm un acord de readmitere care va fi verificat și uh, în conformitate cu tratatul. Una dintre provocările cu care ne confruntăm este că nu am găsit întotdeauna instrumentele necesare pentru a încheia un astfel de acord de readmisie. Unul dintre motivele e, poate fi că diaspora are o poziție foarte importantă în parlamentele țărilor respective pentru uh, există mm, unele îngrijorări în ceea ce privește trimiterile de bani și uh, poate din partea Uniunii Europene nu am putut să facem o ofertă interesantă pentru partenerii noștri. Întrebarea care se pune este ce ne oferiți în ceea ce este căile legale de migrație? Noi încercăm să ne ocupăm de acest lucru acum pentru a oferi un răspuns și acolo unde putem, deci fără, fără îndoială, aceasta este preferința noastră. Acolo însă de nu putem să, să avem un acord oficial de readmisie, obligativitatea uh, Uh, juridică, mai ales pentru partenerii noștri africani, există deja în acordul 13 al Convenției de la Cotonou. Vreau să vă spun foarte clar care sunt aceste aranj- aranjamente și ce oferă ele. În primul rând, sunt neobligatorii. Uh, sunt uh, neobligatorii din punct de vedere juridic. Nu au valoare juridică, nu, crea, nu creează drepturi și nici obligații juridice în conformitate cu dreptul internațional, ci stabilesc, să zicem, intențiile reciproce ale părților una față de cealaltă și clarifică. Poate vom putea să vă dăm un exemplu uh, în acest sens, uh, specifică de pildă calendarul procedurii, cât de mult va dura să se răspundă unei solicitări de identificare, care sunt documentele acceptabile, care este posibilitatea de a organiza o uh, returnare prin uh, zborul charter, nu prin zboruri comerciale, posibilitatea unor misiuni de identificare, mecanisme de monitorizare a solicitării și a rezolva problemele aferente nu sunt drepturi juridice, ci derivă doar din acordul 13 al acordului de la Cotonou. Și vreau să vă spun că practica este la fel de eficientă pe cât este de mare voința țărilor partenere de a colabora cu noi. Și dacă îmi permiteți și dacă considerați că nu primiți nivelul adecvat de amănunte privind aceste acorduri informale, haideți să facem o sesiune specială pentru asta, cu ușile închise și să discutăm aceste lucruri care vă interesează. Veți primi toate informațiile pe care le doriți în orice uh, moment. Și acum vreau să mă refer la întrebările mai precise adresate doamna Holmeier, dacă nu mă înșel. Uh, acolo unde putem, încercăm întotdeauna uh, să, um, uh, să avem o abordare de returnare pe bază de uh, voluntariat, asta prin pachetele de reintegrare, prin uh, Oficiul Internațional de Migrație, care a stat la baza acestui pachet și are un scop dublu de a permite persoanei să se întoarcă acasă cu demnitate, de a le oferi niște bani pentru a se reintegra în comunitatea de unde au venit aceste persoane și pentru a oferi sprijin comunității de unde această persoană a venit. Avem uh, și uh, finanțare pentru acest sprijin, de pildă pentru Etiopia, avem uh, o facilitate pentru returnare, pentru întoarcere de, de, cu demnitate și pentru Mali, avem 50 de milioane de euro pentru Afganistan, Bangladesh și Pakistan, avem un program cu 90 de milioane de euro, iată, finanțare. Toate acestea se referă la posibilitatea de a permite acestor oameni să se întoarcă acasă și să fie sprijiniți în procesul de reintegrare în comunitățile lor, fiindcă o mare parte a acestor proiecte sunt uh, aplicate de uh, uh, IOM, putem să urmărim îndeaproape ce se întâmplă acolo. Doamna Kenghi, ați întrebat uh, care este dificultatea în ceea ce privește acordurile de readmisie cu Tunisia și Maroc. E bine, principalul obstacol cu care ne-am confruntat îl reprezintă uh, clauza privind resortizații din țara ter- terță care obligă aceste țări să accepte returnarea persoanelor care au părăsit teritoriul lor și care nu au naționalitatea tun- uh, tunisiană sau marocană, iar până acum statele membre au insistat asupra acestui lucru și cred că aceasta reprezintă una dintre uh, aspectele cele mai dificile în aceste clauze de readmisie și o problemă care va fi rezolvată, după părerea mea, abia la sfârșit. Doamna Intveld, într-adevăr, trebuie să ne gândim la ce putem face mai mult pentru a avea acorduri juridice, iar acest lucru se oglindește mai ales uh, în ceea ce privește uh, la, la nivel ministerial, la, minister, la nivel Ministerului de Justiție, se recunoaște nevoia de a colabora și de a și uneori se fac oferte de viză generoase unele țări, iar, iar unde există probleme de cooperare, poate avem nevoie ca într-un mod mai bine țintit să vedem ce pârghie avem la dispoziție. Nu cred că v-ar plăcea să să oprim asistența pentru dezvoltare dacă nu se cooperează, fiindcă astfel lucrurile ar fi înrăutățite și poate ar face și mai mulți oameni să plece din țară, dar poate acolo unde avem probleme cu regimul trebuie să vedem cum stau lucrurile cu cu călătorile preferențiale pentru diplomați și uh, um, călătoriile fără vize. Există unele instrumente care ne permit să avem flexibilitate și în ceea ce privește eh, acordurile comerciale și să încurajăm lucrurile în mod pozitiv pentru a putea să oferim o încurajare pozitivă partenerilor eh, noștri de a încheia astfel de acorduri de readmisie, un lucru care ar fi în interesul tuturor, fără îndoială. În ceea ce privește Afganistanul, rata de recunoaștere a solicitărilor afgane este de 30% la ora actuală, la nivelul statelor membre. Când statele membre hotărăsc dacă uh, reprezintă persoană, persoana respectivă să primească protecție, protecție, lucrurile nu sunt ușoare, bineînțeles, dar se face o diferențiere pe regiuni din Afganistan. Unele regiuni sunt mai stabile decât altele și acest lucru reprezintă un factor important de care se ține cont în luarea acestor decizii. Recunosc că nu cunosc uh, niciun caz de uh, de uh, repatrierea unui rezident care cu, cu familie, cu sejur pe termen lung și am întrebat și echipa mea, iar ei mi-au confirmat că nu există astfel de cazuri. Singurul caz care de singurul caz a fost al unei persoane, a fost al unor persoane care care fuseseră acuzați într-un uh, tribunal de, pe capete de acuzație penale și doamna Sargentini, cred că ați uh, vorbit despre acest lucru, doamna Biorca, ați vorbit despre anexe, îmi cer scuze, cred că am avut o problemă de transmiterea documentelor, fiindcă, de fapt, avem niște date statistici, statistice foarte detaliate privind toate țările. Doamna Sargentini, da, dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru. Deci avem aceste date, inclusiv uh, cu privire la țara, țările de origine, unde au loc readmisiile sau unde numele sunt cele mai mari. În ceea ce Etiopia, am spus uh, gata cu asistența de dezvoltare până la, 58 de, până la returnarea 58 de persoane. Nu cred că s-a făcut o, o legătură atât de brutală, dar bineînțeles încercăm să folosim fondul fiduciar pentru a sprijini partenerii care se implică în mod pozitiv cu noi. Niger este un exemplu foarte bun unde s-a alocat finanțare suplimentară pentru a ne asigura, pentru a asigura dezvoltarea uh, social uh, și uh, economică în, zonele, în anumite zone din țară. În ceea ce este traficul de persoane, acest aspect este foarte important. Ne-am ocupat uh, strâns de acest lucru cu țările partenere. Dacă ne uităm de pildă la Nigeria, acolo avem o platformă de cooperare um, împotriva contrabandei de migranți. Acum am început să um, introducem și așa numitele echipe de anchete comune în Nigeria. Avem primul exemplu unde autoritățile polițienești colaborează, fac schimb de informații și țintesc uh, contrabandiștii cu un succes mai mare. De curând am avut o reuniune cu Europol, Interpol, uh, Agenția de Pază de Coastă și uh, uh, Tribunal Penal Internațional pentru a vedea cum putea avea un schimb de informații eficient pentru a putea uh, să-i prindem pe contrabandiștii care fac uh, trafic cu aceste persoane vulnerabile și le exploatează fără milă. Și asta, bineînțeles, trebuie să facem mai mult, avem mai multă cale, avem cale mai lungă de bătut aici. Iar în ceea ce privește întrebarea despre cum ne implicăm cu partenerii noștri, noi ne folosim de toate mijloacele la dispoziție, fiindcă uh, avem o situație de angajament legal în conformitate cu dreptul internațional. În momentul în care un cetățean dintr-o țară terță s-a mutat uh, nereglementar într-o țară terță și nu are nicio bază de a solicita protecție, există o bază legală pentru, a, pentru returnarea acestei uh, persoane. Chiar dacă există principiul non-refoulement, uh, ne folosim totuși de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a face acest lucru și în continuare, cred că domnul Lena a dat exemplul Pakistanului dacă acolo ne dăm seama că există foarte multe obstacole practice în ceea ce privește acordurile, aplicarea acordurilor de readmisie. Uneori s-ar putea ca legislația noastră să, să stipuleze cât timp pot fi menținute aceste persoane înainte de returnare. Uneori poate există întârziere în ceea ce privește documentele de călătorie, apoi poate există o lipsă de voință politică și dacă dorim într-adevăr să gestionăm mai eficient uh, fluxurile migratorii și să oferim protecție unui număr din ce în ce mai mare de persoane prin aceste căi uh, legale, trebuie să facem și noi lucrurile mai bine și să devenim mai serioși în ceea ce privește returnările și avem foarte multe lucruri de făcut la nivel european și la un moment dat Domnule președinte, poate am putea gândi la acest lucru cu, alături de statele membre. Un exemplu este că avem nevoie de proceduri de azil mai eficiente care să facă legătura între procesul de azil și procesul de returnare, asigurându-se că acestea sunt bine calibrate, cred că trebuie să avem suficient uh, structuri de sprijin pentru, uh, um, a, pentru asistența persoanelor. Mă opresc aici, dacă bineînțeles, dacă mai aveți uh, întrebări și dacă doriți mai multe amănunte privind aceste aranjamente, sunt, vă stau uh, mereu la dispoziție. Sofie, știu că vrei să iei cuvântul, dar suntem în întârziere. Nu, nu, acordurile de readmisie este un măr al discordiei, într-adevăr. Cu scuzele de rigoare, acordurile informare sunt în creștere, prerogativele noastre sunt călcate în picioare, îmi cer scuze, dar pe scurt, cu toții cred că v-ați pregătit foarte bine în ceea ce privește întrebările adresate. Sofie, îmi pare rău. Nu, dar e frustrant că nu primim răspunsuri la întrebări foarte importante. Asta numiți control. Nu, nu se poate așa ceva. Am, uh, am adresat mai multe întrebări, dar o întrebare la care nu ați răspuns este cum se garantează și cum se verifică respectarea standardelor drepturilor umane. Uh, și aici mă alătur celor spuse domnului Lene. Dacă mă uit la lista țărilor, nu cred, nici o clipă nu cred, că Uniunea Europeană nu are niciun fel de putere de a convinge aceste țări să, să aibă acorduri de readmisie legale? Da, haideți, încercați să răspundeți. Da, da, sunt gata să încerc să răspund. Vă spun foarte clar că Orice returnare înlesnită printr-un instrument neoficial de cooperare, precum și orice altfel de returnare, face obiectul tuturor căilor de atac, tuturor clauzelor de salvgardare și respectul dreptului de non refulmon garantate prin directiva non refulmon Fiecare eh, returnare, la fiecare returnare se poate face recurs în conformitate cu legislația statelor membre, iar statele membre care uh, Uh, iau astfel de decizii, de decizii sunt uh, trasele la răspundere în conformitate cu standardele și practicile juridice existente. Îmi cer scuze dacă nu am, put, nu am reușit să spun asta în timpul alocat pentru răspunsuri, fiindcă încercam să fiu succint. Vreau să vă spun, nu se poate înlocui, bineînțeles, rolul nostru la nivelul prerogativelor și ați văzut asta, am spus și în corespondența noastră cu toții uh, ați întrebat, ați spus întrebări foarte pertinente și în ceea ce este verificarea neoficială și pozițiile țărilor au fost eh, ridicate aici. Nu avem timp să trecem din nou prin asta, dar vă sugerez ca în ceea ce privește contactele pe care le avem în luna septembrie, acestea nu înlocuiesc poziția de control necesară. Au spus acest lucru eh, membrii noștri, dar vă vom accepta oferta de a avea o nouă sesiune cu ușile închise. Trebuie să facem, bine asta nu, nu înlocuiește nimic. Vom discuta la coordonator despre acest lucru, dar vreau să vă mulțumesc pentru această ofertă, fiindcă vrem să menținem cu comunicarea între noi de a fi prerogativele noastre și nu vreau să întrerup această comunicare, fiindcă îmi doresc ca membrii noștri să uh, vă poată contacta și uh, să poată discuta cu comisia. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru întrebările uh, puternice și pertinente pe care le-ați adresat. Acest loc nu înlocuiește prerogativele noastre. Am spus acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noastră pentru prezență și contribuție. Și vom continua această colaborare. Știm care sunt lacunele în ceea ce ne privește și mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de detaliată. Mulțumesc, doamna Gauză, va uh, prelua președinția pentru a conduce lucrurile până la sfârșitul reuniunii. Uh, dear colleagues, let's continue. Haideți să continuăm, dragi colegi. Mai avem uh, două puncte până la uh, voturile de la ora 6. Următorul punct uh, este un sistem pentru uh, identificarea pentru informații privind țările terțe și resortanții din țări terțe, persoanele apartride și așa mai departe. S-a făcut o propunere de directivă în 2016. Libe și-a adoptat mandatul pe 20 iunie 2016. Domnul Kirkop a fost raportor la ora aceea, dar după discuții uh, s-a solicitat comisiei să ofere un act suplimentar și să existe un sistem centralizat pentru amprentare. Dau acum imediat cuvântul domnului Dalton. A, nu, nu este aici. Ba da, este, se corectează doamna președinte. N-am, uh, n-am înțeles eu bine ce scrie aici pe hârtie. Domnule raportor, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am reușit să ajung până la urmă. O să încerc să fiu cât se poate de succint aceasta este o ocazie de a îmbunătăți sistemul de partajare de informații în ceea ce privește combaterea criminalității în general și a terorismului pentru a asigura un schimb eficient de informații. Acest lucru este important pentru încrederea cetățenilor în ceea ce privește circulația persoanelor în Uniunea Europeană și apoi în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, în ceea ce privește cooperarea judiciară. Deci, pe bună dreptate, trebuie să existe egalitate între resortisanți din Uniunea Europeană și resortisanți din țări terțe. În ceea ce privește aceste propuneri, vreau să vă spun că, după părerea mea, propunerea uh, de la Comisie nu necesită uh, schimbări semnificative, dar fiindcă avem uh, un mandat pentru directiva ECOIS care acoperă chestiunile controversate, nu cred că trebuie să redeschidem aceste subiecte politice la ora actuală. Această propunere din partea Comisiei are ca scop complementarea acestei directive, oferind o bază de date centralizată care va permite statelor membre să identifice condamnările penale pentru resortisanții din țări din Uniunea Europeană. Dat fiindcă s-au înregistrat în, în re, întârzieri, vreau să mă grăbesc, bineînțeles, dar nu afectând calitatea raportului. Eu am abordarea de a menține regulamentul în conformitate cu mandatul pe care îl are Parlamentul pentru pentru această directivă, fiindcă lucrurile trebuie să fie negociate în paralel, dar am făcut unele modificări în acest proiect de raport. În primul rând, este important să lărgim sfera de aplicare privind verificările pentru toate persoanele care lucrează cu persoane vulnerabile, nu doar cu copii, așa cum am făcut eh, și cu directiva de până acum. Trebuie să existe încredere în ceea ce persoanele care lucrează în învățământ, în acordarea îngrijirilor de sănătate și așa mai departe. Și este obligativitatea în partea statelor membre ca să, prim, să mm, introducă informațiile bilaterale în ceea ce privește privește condamnările penale a persoanelor care uh, se află pe teritoriul european în aceste sisteme, în aceste sisteme comune, aceste baze date comune, fiindcă sistemul funcționează numai dacă se introduc informații acolo. De ce am înaintat amendamente care oglindesc aceleași obligații pe care le avem noi în directivă. Am inclus și unele clarificări în ceea ce privește protecția datelor și o referire la nevoia de formare în acest domeniu, precum și nevoia de a proteja prezumția de vinovăție și, un, și procesul echitabil. Acest lucru este foarte important, dat fiind că uh, directiva, pri, uh, baza date ECRIS nu este o bază de date de mm, servicii secrete și nu produce, nu aduce um, imediat informații. Deci am uh, vrut să spun că uh, includerea acestei baze de date nu înseamnă că nu mai e nevoie de proces penal și am dorit să asigur faptul că drepturile la acces ale persoanelor sunt echitabile și am vrut să mă asigur că, exist, că solicitările de ștergere sunt rezolvate rapid. Iar în ceea ce privește uh, aplicarea viitoare a acestei baze de date trebuie să ne asigurăm că va intra în funcțiune cât mai repede cu putință, de ce am introdus o obligație de a include imaginile faci- uh, faciale în sistem în momentul în care sunt colectate și stocate către statele membre și din momentul în care intră în funcțiune acest sistem. Iar în ceea ce privește accesul la sistem al agențiilor europene pentru a-și îndeplini sarcinile din statut, am introdus aici uh, Agenția de Pază de Coastă și tot ce s-a a existat deja în directivă. Iar uh, pentru resortisanții cu dublă naționalitate am discutat acest lucru cu colegii care s-au ocupat de directivă și examinăm acest subiect la ora actuală la nivelul statelor membre. Eu unul am unele întrebări în ceea ce privește plus valoarea uh, Uh, includerii uh, cetățenilor cu dublă naționalitate, indiferent ce decizie luăm, ar trebui să trecem în vedere uh, această istorie judiciară a resortisanților pentru a, inclu- pentru a elimina lacunele și în ceea ce privește frauda de identitate, fără să creăm o diferență de tratament și pentru a crea două tipuri de resortisanți europeni. Dar Um, sunt uh, nerăbdător să ascult ce aveți dumneavoastră de spus despre acest lucru înainte de a lua decizie și iar în ceea ce vește lista de, de delicte și perioadele de retenție, toate acestea, de detenție, toate acestea țin de uh, sistemele juridice naționale, deci nu le-am introdus aici și dacă și un lucru diferit, noi nu avem un sistem penal armonizat uh, sau un sistem de sancțiuni armonizat la nivel european, este de ce cumva suntem limitați în ceea ce privește posibilitățile noastre de acțiune. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră pe viitor și aștept cu nerăbdare să aflu părerea colegilor și a raportorilor din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! I have three colleagues. Mulțumesc, domnule Dalton. Trei colegi doresc să intervină. Domnul De Jong pentru început. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori de asemenea să mulțumesc raportorului pentru introducerea prezentată. În principiu, sigur, un um, um, registru central pentru cetățeni din state terțe care au suferit de o condamnare ar putea fi util. Însă am totuși câteva critici vis-a-vis -vis de propunerea comisiei care nu au fost încă abordate de raportor. Uh, una, la una s-a referit și este vorba aici de definiția la articolul 3G a resortisantului dintr-o țară terță. Există sistemul la nivel de UE unde statele membre pot solicita informații și avem sistemul privind resortisanții statelor terțe, care este un sistem centralizat. Însă nu văd niciun motiv de a discrimina pe resortisanții țelor terțe care au și o cetățenie europeană. Este o chestiune sensibilă din punct de vedere politic și cu siguranță voi um, înainta un amendament cu privire la acest aliniat G pentru a elimina pe acei, uh, uh, acele persoane care sunt și cetățenii unui stat membru. La articolul 5, pentru fiecare persoană condamnată. Acum, condamnată poate fi de la o mică amendă până la pedeapsă cu închisoarea. Eu cred că ar trebui să avem un sistem pentru acele infracțiuni care sunt grave. Mm, infracțiuni cu privare de libertate, cele care presupun, condamnările care presupun pedepsă cu închisoarea și nu toate, pentru că dacă nu poate supra-solicităm sistemul. Apoi, imaginea facială. Eu mi-aduc aminte de zilele în care consideram că amprentele digitale sunt ceva sensibil, dar aveam nevoie de ele pentru că erau uh, bune pentru identificarea persoanelor. Acum venim și spunem că amprentele digitale nu mai sunt uh, suficiente. Apoi, la articolul 7, la primul aliniat, aici se spune că solicitarea se poate baza pe, pentru un proces în derulare sau pentru alte scopuri în conformitate cu legislația națională. Deci aici se deschide partea pentru orice. E doar o nevoie de legislație națională și apoi se poate folosi sistemul cum se dorește. Deci aici uh, trebuie definite niște scopuri. Uh, și în fine, în ceea ce privește Europol și Eurojust, mi-aș dori explicație din partea raportorului de ce eh, este necesar pentru aceste instituții să aibă acces direct la și de ce dânsul chiar dorește să extindă accesul și la paza de coastă. Și o ultimă întrebare legată de articolul 10. Se pare că acceptăm așa pur și simplu că e vorba doar de acte de punere în aplicare. Raportorul acceptă că toate cele menționate acolo uh, trebuie puse în aplicare prin acte de punere în aplicare sau ar trebui să existe și acte delegate. Mulțumesc, domnul Albrecht. În primul rând, aș dori să mă fac și eu ecoul acelei idei că abordarea de avea un astfel de sistem e una rezonabilă. Dar, de asemenea, aș dori să subliniez și câteva puncte subliniate domnul de Jung. În ceea ce privește sfera de aplicare, subliniez ceea ce a spus dânsul. Cred că adoptarea unui regulament care face discriminare între cetățeni europeni care accidental au și un pașaport non-EU ar fi ilegal. Și de aceea ar trebui eliminat acest lucru și vom prezenta și noi amendamente în acest sens. Pentru că nu e compatibil cu tratatele noastre, nu înțeleg de ce figurează în propunerea Comisiei. Și apoi, în ceea ce privește imaginea facială, și eu consider că în directivă am mers pe linia limitării la amprente digitale. Dacă acestea există, cred că ar trebui să ne rezumăm la atât. Nu ar trebui extins lucrurile la alte date biometrice. Amprentele digitale sunt suficiente. Mai mult nu ar fi necesar. Și de aceea și eu aș fi împotriva includerii imaginii faciale, deși înțeleg abordarea raportorului de a limita cel puțin un pic uh, sfera de aplicare a acestei chestiuni în propunere, dar eu cred că nu ar trebui să fie inclusă deloc. Și apoi mai există și alte câteva chestiuni mai minore unde nu sunt 100% sigur dacă Frontex ar uh, avea nevoie de acces la aceste date. Nu sunt o agenție de aplicarea legii, există altele, dar cred că va fi suficient timp să discutăm despre aceste lucruri și aștept cu interes cooperarea cu privire la compromisuri. Doamna Intveld. Mulțumesc. Angelica Milner este raportoare din umbră din partea ALDE, însă nu poate participa și m-a rugat să susțin o scurtă prezentare din partea dânsei. Nu am să mă mai refer la observațiile cu privire la articolul 3, pentru că corespund cu cele spuse de ceilalți vorbitori. În al doilea rând, în memorandumul explanatoriu, Comisia a explicat că scopul acestei propuneri este de a rezolva politice, uh, chestiuni politice și de a avea un schimb de informații după atacurile teroriste mai eficiente. Da, dar uh, Documentele cu privire la ECRIS-TSN nu sunt suficiente pentru că acestea au înlocuit uh, evaluarea de impact care se face în mod normal și nu ne oferă informațiile necesare. Ci vin doar să ne prezinte ECRIS-TSN pentru combaterea terorismului. În fine, Anumite chestiuni legate în discuție s-au explicat în memorandum, dar uh, sunt lăsate la discreția statelor membre cu inclusiv uh, anumite efecte negative mm, cu privire la migrație și resortisanța unor state terțe. De aceea trebuie mers în direcția protejării în continuare a drepturilor fundamentale în condițiile în care totuși să nu se aducă atingere nivelului de securitate pe care îl are în vedere propunerea. Am avut uh, aceeași întrebare atunci când am vorbit despre sistemul de informații Schengen. Atunci când vorbim despre condamnări ale unor resortistanți din țări terțe în aceste tă- țări terțe. Cum facem distinția între infracțiuni pe care și noi le considerăm infracțiuni și condamnări care poate au fost motivate politic? Le vom uh, recunoaște aceste condamnări ca atare? Deci se de judecători în acele sisteme juridice și cealaltă chestiune legată de amprentele digitale. Tocmai am mai înaintat o interpelare astăzi cu privire la faptul că autoritățile daneze, așa cum s-a prezentat ieri în mass media, nu folosesc amprentele uh, care sunt stocate în pașapoarte așa cum ar trebui să o facă. Au echipamente în aeroporturi pentru a verifica amprentele. Mi-aduc aminte cetevatură s-a făcut și s-a spus că e sfârșitul lumii dacă nu adoptăm acest lucru și apoi uh, iată se dovedește că Olanda nici măcar nu folosește sistemul și nu m-ar mira dacă și alte țări uh, n-ar face o și atunci dacă nu le folosim, de ce venim și propuneri etape viitoare? De ce nu verificăm dacă ceva ce am, am adoptat acum 10 ani uh, se și aplică ca atare? Mulțumesc, domnul Ciachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele PP. Per ansamblu sunt de acord cu propunerea comisiei. Aș dori să reamintesc colegilor că PP-ul a fost singurul grup care s-a luptat pentru acest sistem centralizat. Mă bucur că acum este opinia majoritară consider că Frontex ar trebui să aibă acces la ECRIS-TCN. Doar o singură întrebare pentru comisie. Aș dori să știu poziția comisiei cu privire la resortisanța unor țări terțe care au fie permis de reședință sau cetățenia unui stat membru. Eu cred că sistemul ar trebui extins și la uh, cetățeni în state terțe care se află aici uh, ca turiști sau uh, migranți care au um, comis uh, infracțiuni. Mulțumesc. Am să întreb acum Comisia dacă se poate limita la maxim două minute în intervenția lor. Mulțumesc foarte mult. Comisia salută susținerea Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră pentru propunerea pe care am înaintat-o și care acum se află în curs de finalizare și la Consiliu. Considerăm că e necesară, e utilă și acoperă o lacună existentă de la bun început. Credem că sistemul centralizat va umple această lacună. Chestiunile ridicate în discuție cu privire la imaginile faciale, categoriile pentru care ar trebui să solicităm amprente, protecția datelor, motivarea suplimentară, precum protejarea minorilor. Sunt chestiuni care se discută acum la Consiliu. N-am să intru acum în detaliu. Vrem ca acest instrument să fie unul eficient care să completeze actualul sistem ECRIS, care este o rețea descentralizată și acest sistem ar trebui să ne permită să identificăm rapid acel stat membru care deține informațiile cu privire la condamnare. Deci așa se va proceda. Ideea așadar este de a avea ceva rapid se obține informațiile rapid prin sistemul centralizat. Sistemul inițial, ECRIS, permite utilizarea acestor dosare uh, cu excepția unor anchete penale. Acest uh, scop uh, figurează așadar deja în legislație. Dacă ECRIS poate să se aplice și în alte scopuri, uh, în conformitate cu legislația națională, atunci trebuie să se facă și aici. În ceea ce privește cetățenii uh, care au o cetățenie a unui stat membru, dar dețin și cetățenia unui stat terț, această chestiune se discută la Consiliu, se aseară, în vedere și chestiunea unei eventuale discriminări, dar nu vă pot spune în momentul acesta care va fi soluția de la nivelul Consiliului. Împărtășim preocuparea dumneavoastră acum că nu ar trebui să existe o încălcare a tratatului, e evident, și că nu ar trebui să existe discriminări de ordin juridic între cetățenii europeni. Salutăm susținerea pe care am auzit-o într-o includere a imaginilor faciale acolo unde este nevoie în conformitate cu legislația națională. Asta dorea și Comisia în propunerea inițială și de asemenea împărtășim um, într-o oarecare măsură și uh, includerea Frontex ca una dintre agențiile care să aibă acces la ECRIS. Vrem ca Europol și Eurojust să fie incluse în sistem fără drepturile de a înregistra date, pentru că, iată, există acest scop al cooperării judiciare. În cazul Frontex nu suntem atât de siguri. Apoi, evaluarea de impact la care s-a referit domnul Intevelt. A existat o evaluare de impact inițial pentru directivă, iar pentru regulamentul propus au existat note explanatorii foarte detaliate pe care le-am transmis Consiliului și sper că și dumneavoastră le-ați primit aici la Parlament unde se explicau toate aceste chestiuni în plus față de evaluarea de impact inițial. Și, evident, suntem dispuși să revenim la aceste întrebări în trialogul care va urma. Mulțumesc. Acum, domnul Dalton. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Ce aș spune acum, în primul rând, este că atunci când uh, actualul sistem uh, doar îți arată că există o informație, când faci o căutare și te îndrept dreaptă către acel uh, stat național pentru obținerea informațiilor. Deci el nu-ți oferă informația propriu-zisă, doar îți spune că ea există undeva. Acum, în ceea ce privește cetățenii europeni, faptul că n-am propus nimic în raport se datorează faptului că uh, Vreau, vreau să știu care este părerea colegilor, pentru că împărtășesc cele spuse de Denis, dar și de domnul Albrecht. Și eu am preocupări în a include aici, pentru că astfel am creat două tipuri de cetățeni uh, europeni, unii care se regăsesc în această bază de date și alții nu. Totuși, uh, există și aici uh, o potențială portiță. Dacă ai un individ care are o condamnare într-un stat unde uh, s-a prezentat cu cetățenia statului terț, nu cu acea uh, UE, se poate ca acea condamnare să fie inclusă în uh, sistemul ECRIS. Și de aceea am vrut să știu uh, care este părerea colegilor. La Consiliu se pare că se merge chiar mai departe și s-ar putea să propună chiar ca cetățeni care au două naționalități UE să fie incluse, incluși în sistem. Deci aștept cu interes dezbaterile cu colegii în continuare pe această temă. În ceea ce privește condamnările, da, nu am inclus un prag, pentru că acesta deseori uh, nu reflectă corect dosarul și e și o clarificare și anume că înseamnă doar acea urmă în sistem că informația există Am încercat să limităm uh, aplicarea imaginilor faciale la acele state membre care, în care sistemul funcționează și nu văd de ce nu l-am folosit dacă ne ajută să identificăm corect oamenii. Apoi, în ceea ce privește întrebarea lui Sofie cu privire la resortisanța țărilor terțe, sistemul se aplică doar uh, condamnările din UE. Deci nu ar fi inclusă o condamnare din partea unui activist politic uh, în, într-o țară terță. Ar fi vorba doar de condamnările din interiorul Uniunii Europene. În ceea ce privește Europol, abordarea vis-a-vis -vis de Europol vis-a-vis -vis de abilitatea de a împărtăși informații cu alte agenții are în vedere posibilitatea continuării uh, eficiente a investigațiilor. Și aici există o serie de scenarii potențiale din partea Europol uh, de cum consideră dânsii că ar fi util. De pildă, dacă Europol primește informații infracționale din partea Australiei, în ceea ce privește, să spunem, traficul de droguri sintetice, dar pentru a avea o imagine de ansamblu, uh, ancheta ar putea beneficia de informații suplimentare din acest sistem. Iar uh, cererile ETIAS, de pildă, un australian care primește o viză pentru Uniunea Europeană Aici, de pildă, Statele Unite nu vin cu, la refuzul unei vize cu o, o justificare și accesul la informații, de fapt, are menirea de a oferi o fundație mai solidă pentru luarea unor decizii. De aceea, Europol și Eurojust ar trebui să aibă acces pentru că ele sunt și punct de contact pentru state terțe. În ceea ce privește paza de coastă, am același lucru. Ar fi util în uh, efectuarea activităților lor, dar și datorită faptului că aceștia activează și în hotspoturi și sunt primii care <laughs> îi salută pe cei care ajung, uh, ar fi util uh, să aibă astfel de informații cu privire la condamnări precedente. În ceea ce privește actele de punere, aplicare și actele delegate, nu am analizat uh, încă acest aspect. Sunt uh, deschis uh, pentru propuneri din partea lui Denis dacă dorește să modifice ceva în această privință. Atât. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile și sunt încrezător că vom putea formula o poziție puternică pentru Parlament. Mulțumesc foarte mult, domnule Dalton, mulțumesc, dragi colegi. 27 noiembrie, ora 18, este termenul de depunere a amendamentelor și, dacă îmi permiteți, trebuie să trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem 12 minute și am să dau imediat uh, cuvântul doamnei Grapini, care este raportor uh, libe cu privire la proiectul de aviz în ceea ce privește o strategie europeană privind sistemele de transport inteligente. Sper să fiu foarte succintă. În primul rând, uh, mă bucur că am am șansa să fiu raportor pe acest aviz pentru că eu fac parte și din Comisia TRAN și care este comisie de fond. Ehm, vreau să subliniez câteva aspecte. În primul rând, ehm, vreau să spun că din punct de vedere, și tratez acest, acest raport din punct de vedere al Comisiei Libe. Din punct de vedere al Comisiei Libe am dorit să insistăm asupra unor aspecte ce țin de protecția utilizatorilor sistemele inteligente de transport se bazează pe colectare prelucrare și schimbul unor date extrem de variate din surse publice și private acestea reprezentând un domeniu cu o mare intensitate de date ehm, implementarea sistemelor se va baza bineînțeles pe tehnologii de geolocalizare precum poziționarea prin satelit tehnologii fără contact ehm, informații despre trafic în timp real ecall toll rezervări de locuri de parcare și multe altele unele informații care vor fi prelucrate prin sistemul inteligent de transport sunt agregate cum ar fi cele privind traficul accidentele uh, posibilitățile și, uh, uh, și nu privesc o persoană individuală în timp ce alte informații sunt legate de persoane identificate sau identificabile și prin urmare reprezintă date cu caracter personal în sensul regulamentului privind protecția datelor. din punctul meu de vedere nu este clar în ce moment va începe prelucrarea datelor cu caracter personal odată ce echipamentul sti este integrată într un vehicul sau potrivit cărei temei juridic va fi efectuată prelucrarea operatorii se pot baza pe diferite temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor între altele consimțământul neechivoc al utilizatorilor un contract sau o obligație legală pe care operatorul trebuie să o respecte. de aceea consider că este necesară armonizarea temeiului juridic pe care se va baza prelucrarea datelor prin sti pentru a garanta faptul că sistemele funcționează în întreaga piață internă și că utilizatorii nu au de suferit de pe urma divergențelor dintre modurile în care se desfășoară prelucrarea în fiecare țară a uniunii europene. utilizatorii trebuie să poată consimți liber la utilizarea sistemului și la scopurile particulare pentru care acesta va fi utilizat. Uh, eu cred că trebuie să ne asigurăm că datele nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost colectate și nici într un mod incompatibil cu aceste scopuri. prelucrarea datelor de localizare este o chestiune deosebit de sensibilă care implică aspectul cheie al libertății de a circula în mod anonim și care face necesară implementarea de garanții specifice în vederea prevenirii supravegherii persoanelor fizice și utilizării abuzive a datelor. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt necesare sau sunt necesare numai într o anumită fază inițială a prelucrării acestea nu ar trebui colectate sau ar trebui făcute anonime cât mai repede posibil. în cazul în care anumite activități de prelucrare sunt obligatorii și altele sunt supuse consimțământului utilizatorului trebuie asigurată transparență în legătură cu diferitele operațiuni efectuate de prelucrarea datelor. eu uh, am sintetizat care e punctul de vedere legat de, de acest raport aștept amendamentele din partea colegilor și a grupurilor politice și sper că vom atinge un rezultat pozitiv. termenul de depunere al amendamentelor este douăzeci și patru noiembrie ora treisprezece și cred că uh, esențial este să ne asigurăm așa cum am spus că aceste date colectate nu se folosesc în alte scopuri și să avem un temei juridic uniform în piața internă. vă mulțumesc. Uh, vă mulțumesc, domnul Albrecht, vă rog. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru aviz, uh, doamnă Capini, pentru munca sa. Mi se pare o contribuție foarte valoroasă la munca din Comisia Tran pe aceste probleme însă aș sublinia importanța care trebuie să fie acordată nedublării uh, activităților. Ne referim la uh, regulamentul general pentru protecția datelor și la regulamentul e-privacy pentru a nu se suprapune definițiile vrem să se facă referire la acestea doar dacă există măsuri de asigurare suplimentare pentru uh, șoferi, pentru cei care utilizează autovehicule, dacă există standarde mai ridicate, atunci să le includem, dar să nu mm, dublăm aici ceea ce fac aceste regulamente, ci doar să facem referire la aceste regulamente GDPR uh, și susțin uh, Uh, introducerea anonimizării datelor în procedura de colectare, în uh, acest cazul sistemelor autonome, în autovehicule și în introducerea unor sisteme de criptare avansată. Aici putem să discutăm și de răspundere în uh, acest domeniu al securității IT. Deci, vom continua să discutăm și să îmbunătățim acest aviz care mi se pare un început foarte bun. Vă mulțumesc, domnul Jdehovski. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru acest Vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru acest aviz. Este foarte important să privim acest, această dezbatere și din punct de vedere al pregătirii pentru viitor a autovehiculelor autonome. Eu cred că aceste lucruri vor, se vor încetățeni în viitor și sunt de acord 100% că datele nu trebuie să fie folosite în alte scopuri, însă mă folosesc de această oportunitate de a vă face un apel să nu uh, exagerați, să nu mergem prea departe. Am dorit să avem acces la anumite date, fie că este vorba de scopuri navigaționale sau uh, pentru ajustarea securității vehiculului respectiv pentru. Deci să putem folosi aceste date anonimizate. Aș face apel doamnei raportor să țină cont de acest uh, factor. Domnule Ștehovski, doamna Grapini, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc mult. Uh, regret că nu am și alte puncte de vedere de la ALDE și de la uh, alți colegi. Uh, sunt de acord cu ce au spus uh, cei doi colegi și uh, sper să putem să completăm cu aceste puncte de vedere asta a fost și scopul discuției și să putem în douăzeci și patru când e termenul de depus amendamente să avem uh, un raport complet care pe de o parte să nu se suprapună cu celelalte lucruri pe de altă parte să nu exagerăm pentru că avem nevoie într adevăr însă trebuie să avem și siguranța că nu se folosesc în alte scopuri. vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Vă mulțumesc, doamna Grapini, și după cum am spus, după cum s-a spus, termenul pe, pentru amendamente este 24 noiembrie la ora 1 după masa. Vă mulțumim. Mai avem acum 4 minute până la vot. A fost foarte rapidă și eficientă. So, good afternoon. Stimați colegi, bună seara. Haideți să începem sesiunea de vot. Vă rog să ocupați loc. Votăm uh, avizul avizul domnului, raportul domnului coleg Boni în legătură cu dreptul de autor pe piața unică digitală. Sunt multe amendamente care au fost retrase. 6, 85, 95, 97, 99, 140, 142 al doamnei Wikstrom, 138, domnul Sinadinus, Sinadinus 88, 89, 92, 93, 141, 143, 144, 14, 15, 16, 17, 19, 20, până la 29 și după aceea amendamentele 86 și 87. Deci destul de multe amendamente au fost retrase. De aceea nu voi uh, solicita votarea acestora în timpul votului. Și de aceea începem votul cu amendamentul 94 al doamnei Ernst. Primul vot, așadar, este pe amendamentul 94. Da, doamna Sargentini. Îmi cer scuze, acest lucru nu se întâmplă, dar cartela mea de vot este în altă parte. Încerc să o obțin. Deci vă vom număra votul separat. Da, vă, vă anunț și că cartela mea de vot uh, este pe drum. Vă rog să-mi spuneți atunci când primiți cartelele de vot. Începem dar Amendamentul 94. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Respins. Acum avem trei amendamente de compromis care trebuie să fie votate în bloc 1, 2 și 3. Așadar, vă rog uh, să le votați, să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă în mod foarte clar. Trecem așadar la amendamentul 133. S-a deschis votul. Ați găsit amendamentul 133. Închidem votul. Respins. Ajungem la compromisul 4. S-a deschis votul pe compromisul 4. Please vote. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar. După aceea compromisul 5. S-a deschis votul pe compromisul 5. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul pe compromisul 6. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul amendament este 134. S-a deschis votul. Vă rog votați. S-a închis votul. Se adoptă. ajungem la amendamentul 135. S-a deschis votul împreună. Da. Deci împreună 135, 137 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. So we have to vote on 130. Deci trebuie să votăm 138 și 139 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Treizeci, s-a deschis votul. Ați găsit amendamentul 30. Foarte bine, s-a deschis votul. Amendamentul 30. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 32. It's uh, closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum votăm compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votăm amendamentul 64 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și am încheiat. Acum avem întregul text modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Comi. And now we have colleagues, we will resume the Libe meeting tomorrow at... Dragi colegi, ne vedem uh, mâine la 8 și un sfert uh, împreună cu Comisia Econ. Seară plăcută! Vreau să vă reamintesc că avem o prezentare a sistemului european în domeniul justiției și afacerilor interne în seara aceasta la 6 jumătate în această sală. Thank you. Have a nice evening.